Witam Państwa. Zbliża się kwadrans akademicki, a że wysłuchania mają bardziej taki charakter seminaryjny. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Cu întârzierea de un sfert de oră, sfertul academic putem începe activitatea. Vom avea unele prelegeri eh, în stil universitar și, după cum am spus, cu această întârziere academică, sperăm că toată lumea poate să ia loc. Bun venit tuturor, în special oaspeților. Vom începe seminarul intitulat Reformarea regulilor europene în ce privește sectorul fructe și legume. Fructele și legumele sunt fundamentale pentru Uniunea Europeană. Știți de ce spun asta? Sprijinim de ceva timp acest sector și e foarte important să avem alimente de calitate. Avem un raport din proprie inițiativă care este pregătit. pentru a ne ocupa de fructe și legume după reforma PAC. Raportor este 1 Milo. Ce ne propunem cu acest seminar? Să avem unele recomandări, să vedem cum am putea îmbunătăți la Comisia de Agricultură, ce putem face în Uniunea Europeană pentru sectorul fructe și legume, văzând situația în prezent. E clar că în Uniunea Europeană trebuie să ne adaptăm la ce se așteaptă sectorul, să dăm răspunsuri pentru sectorul horticol și de fructe și legume. Așadar, bun venit celor trei oaspeți, domnul Jos Beeman, de la Universitatea din Wageningen, din țările de jos, care va fi primul vorbitor. Știm că acest sector e extrem de important și în țările de jos, oraz Jacques Dask ze Stowarzyszenia. Apoi domnii Luciano Trentini și Jacques Dask, care lucrează la adunarea europeană pentru fructe, legume și sector horticol. Domnul Biman va vorbi despre problemele din sector în țările nordice. Apoi domnul Dask se va ocupa de situația din țările sudice. După cum știți, probabil cu toții, agricultura din Europa este extrem de diversificată. Din uh, mai multe puncte de vedere pe care trebuie să le examinăm pe rând, trebuie să examinăm lucrurile, să vedem ce soluții propunem pentru a îmbunătăți situația. Nu există o soluție universală pentru problemele cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană, va trebui să găsim uh, soluții diverse. Așadar, o să-i dau acum cuvântul domnului Biman. I czekam na to z Domnule Biman, aveți cuvântul. Okay, thank you, Mr. Sikirski. Mulțumesc, domnule Sikirski. Vă mulțumesc pentru invitația de a vă prezenta um, la această ședință importantă a Comisiei dumneavoastră. Le mulțumesc și domnilor Asos și Ragonau pentru organizarea aspectelor practice în uh, pregătirea raportului și a prezentării de aici. E o onoare pentru mine să vin să vă prezint unele dintre ideile care circulă în țările din nordul Europei în ce privește restaurarea potențială sau noile, noile reguli pentru fructe și legume. Am pregătit o prezentare PowerPoint. Mai întâi, <clears throat> care e structura prezentării, o să încep o să încep cu niște concluzii cheie. Deci dacă sunt prea multe amănunte, de la început veți avea concluziile cheie ale prezentării și ale raportului meu. După concluziile cheie, câteva elemente despre schimbările structurale care se produc în industria fructelor și legumelor, cred, în întreaga Europa și în special în statele membre din partea de nord. Apoi niște cifre legate de evoluția ratelor de organizare, câți agricultori sau fermieri se organizează în organizații de producători, ce pondere au acestea pentru producția de fructe și legume din Europa, se comercializează prin intermediul organizațiilor de producători și aș vrea să subliniez faptul că prezentarea mea se concentrează în special pe această chestiune organizațiilor de producători, care reprezintă un element extrem de important al regimului fructelor și legumelor, ceea ce cred că justifică ideea de a ne concentra pe aceste organizații, cum se dezvoltă ele, care a fost impactul regimului fructelor și legumelor de-a lungul anilor, mai ales în ultimul deceniu, mai ales creșterea, după cum o vedea, dezvoltarea organizațiilor de producători. Apoi aș vrea să subliniez câteva tendințe cheie în cooperativele europene, pentru că aceste organizații de producători sunt un fel de cooperative. În unele țări sunt explicit cooperative, au statutul legal de cooperativă. Legislația europeană cu privire la fructe și legume nu cere acest lucru, dar destul de multe dintre statele membre ale Uniunii au spus că avem această formă de organizare legală. Deci de ce să nu spunem că noile organizații de producători ar trebui să aibă această formă de cooperativă? Și indiferent dacă o au sau nu, cel puțin în spirit, cu siguranță, sunt cooperative. Apoi o să mă refer la câteva experiențe cu schema actuală, câteva probleme și în încheiere câteva recomandări. Câteva elemente despre mine. Sunt associate profesor la Universitatea Wageningen, destul de mică, cu aproximativ 10.000 de studenți, dar este principala universitate olandeză care se ocupă de agricultură, alimente, stil de viață, mediu înconjurător. Mi se spunea înainte Universitatea Agricolă, acum Universitatea de Științe ale Vieții. Cu toții ne ocupăm de îmbunătățirea calității vieții. Pre- în prezent, personal mă ocup de administrație în uh, afaceri, regimuri de fructe și legume, ce merge bine, ce nu, ce se poate îmbunătăți din perspectiva afacerilor. Privesc uh, fermele ca firme, ca societăți comerciale ca organizații de afaceri, deci teorii legate de afaceri. Mă consider expert în cooperative agricole în Europa. Acum doi ani am finalizat un proiect intitulat Sprijin pentru cooperativele de agricultori, comandat de Comisia Europeană, dar solicitat și de Parlamentul European. S-a finalizat cu doi ani în urmă și am uh, prezentat 80 de rapoarte cu privire la situația și evoluțiile recente în ce privește cooperativele agricole din Europa. Și toate aceste rapoarte sunt disponibile pe pagina de internet a Comisiei și a Universității din Wageningen. Este un proiect foarte bun, a fost pentru prima dată în istorie când s-a făcut un studiu general cuprinzător despre cooperativele agricole în cele 27 de state membre ale Uniunii, atunci erau 27. Iată concluziile cheie acum, cu care încep și cu care voi încheia. Primul punct, că e o schimbare structurală rapidă care se produce în industria fructelor și legumelor, fermele se dezvoltă rapid și specializarea se dezvoltă, ceea ce are implicații asupra cerințelor de sprijin din partea autorităților naționale și europene. Un al doilea punct, rata de organizare în organizații de producători în sectorul fructe și legume a crescut rapid în ultimii 10 ani. Cifrele demonstrează acest lucru. Tot mai mulți agricultori și o pondere tot mai mare a producției este comercializată prin organizațiile de producători. <clears throat> Sunt diferențe destul de mari în ratele de organizare care se pot lega de dezvoltarea de cooperative în țările respective în care rata de organizare e mai mare sau mai scăzută. Concluzia mea este că în această etapă nu e nevoie de noi reguli. Poate că e nevoie de unele ajustări, dar nu de noi reguli dacă se aplică regulile pentru organizații de producători, un tip voluntar de cooperare, e nevoie de timp pentru a se dezvolta, pentru a crește. Lucrul de care au nevoie agricultorii și organizații e certitudinea care va fi situația, să spunem, peste 5 ani pentru că fermele, organizațiile de producători fac investiții pe termen mediu și îndelungat și pentru ei e de o importanță deosebită să aibă claritate în legătură cu ce înseamnă dacă investești ceva acum, dacă voi primi subvenții acum, cum pot să-mi adaptez strategia de afaceri la piață, cum suport sau ce sprijin pot să primesc de la autoritățile naționale și europene. Așadar, mai întâi o să vă prezint niște cifre în legătură cu importanța țărilor europene nordice. Nu e o definiție fixă a acestor țări nordice. În acest raport ne-am uitat la dezvoltarea sau evoluția fructelor și legumelor. Nu știu dacă se văd bine pe ecran, sunt prea mici poate cifrele, oricum le aveți și în raport. Aspectul de bază este că dacă ne uităm la aceste cinci țări, Belgia, Germania, Olanda, Polonia și Regatul Unit sunt producători majori de fructe și legume în partea de nord a Europei. Și apoi, dacă ne uităm la diverse fructe, legume, zarzavaturi, avem morcovi, ceapă, roșii, castraveți, ardei roșii, mere și pere. Cifrele arată pe scară importantă, pe scară europeană sunt niște producători importanți. Să vedem ce se întâmplă, de fapt, în aceste industrii. E un declin rapid al numărului de ferme sau exploatații agricole. Și aici avem niște cifre. În Belgia, Germania, Olanda și Regatul Unit, Aici lipsește Polonia, pentru că numărul de ferme din Polonia e cu atât mai mare încât nu intra pe acest grafic. Dar și în Polonia asistăm la aceeași tendință. Sunt cifre pe 5 ani 2005-2010, dar se vede deja faptul că în țările de jos numărul de ferme s-a redus cu 15%, în Belgia cu 18%, în Germania cu 24% și în Regatul Unit cu 34%. Într-o perioadă scurtă de timp, de doar 5 ani, mai mult de o cincime sau unele țări chiar o treime din ferme a dispărut Apoi, dacă ne uităm la suprafața de producție și la volumul sau valoarea producției, acesta nu s-a schimbat foarte mult, ceea ce arată că dimensiunea fermelor crește rapid și profesionalizarea fermelor se dezvoltă și ea rapid. O cifră din țările de jos, scuze că aici e în limba olandeză, ce vedeți pe bară pe axa din stânga, pe axa cu Y, numărul de ferme scade de la 600 la mai puțin de 400 în ultimii 13 ani, în timp ce linia cu albastru, suprafața medie care crește la producția de roșii din uh, țările de jos, și concluzia, desigur, este linia galbenă, că dimensiunea fermelor crește rapid. În acest caz, de la să verific. Nu, se corectează vorbitorul. Cu albastru e dimensiunea media a fermelor, care crește de la 2 hectare la aproape 6 hectare în 13 ani pentru a vă arăta cât de rapid cresc aceste ferme și se profesionalizează tot mai mult. Acum, am vedere și limitele de timp, să trec la rata de organizare a fermierilor în organizații de producători. Aici sunt cifre dintr-un raport al Comisiei Europene din 2014 cu privire la schemele la fructe și legume arată că există diferențe și variații în rata de organizare. Rata medie europeană este de 43%. Unele țări au o rată de organizare mult mai mare, în altele mult mai mică. Well, we could interpret that, that, uh, that this... Și am putea interpreta că schema funcționează bine în unele țări și mai puțin bine în alte țări. Aș fi oricum precaut cu această concluzie și o să vă arăt în curând de ce. Pentru că dacă ne uităm la cifrele detaliate, în acest caz organizațiile de producători recunoscute, atât ponderea producătorilor de fructe și legume și de valoarea producției, poate nu reușiți să vedeți cifrele sunt acum prezentate într-un grafic. Linia cu albastru arată numărul de producători, membrii ai unor organizații recunoscute. A crescut de la 10% la 16% între 2004 și 2010. O creștere frumoasă, poate nu dramatică, pentru că începe de jos, dar mai interesantă e linia roșie. Ponderea produselor valoarea de piață a fructelor și legumelor care e comercializată prin organizații de producători. Între 2004 și 2012 a crescut de la puțin peste 30% la 47%. E o creștere mare, spune. Nu e de 100%, dar e ceva care e în creștere și mă aștept să continue să crească. Aș spune așadar că impactul regimului fructelor și legumelor în ce privește stimularea fermierilor să adere la organizație de producători și să-și vândă produsele prin intermediul organizației de producători a fost de eficacitate. Acum, un alt indiciu al eficacității e această schemă care compară rata de organizare în 2004 cu cea din 2012. În 2004, cifrele publicate în 2012 le-am preluat dintr-o prezentare a unei angajate al Comisiei Europene. Sunt niște cifre care nu au fost prezentate oficial, dar presupun că sunt corecte și că vor fi publicate ulterior în mod oficial dar arată clar că barele cu roșu sunt cifrele din 2004 și cele cu albastru sunt din 2014 și arată clar că în toate țările rata de organizare a crescut. Singura țară în care poate n-a crescut e Grecia și Regatul Unit. În Regatul Unit au existat probleme cu recunoașterea organizațiilor de producători și, cu aceste excepții, în celelalte țări a existat o creștere majoră, cum ar fi Polonia, Cehia, Spania, Germania, Austria, Italia, ceea ce arată, cred, faptul că în ce privește stimularea uh, fermierilor să adere a fost de succes. Un uh, exemplu legat de modul în care s-au petrecut lucrurile în Olanda, rata de organizare a fost întotdeauna mare, evolua de la 65% în 2000 la aproape 90%, iar recent a scăzut puțin, ceea ce <clears throat> se întâmplă acum, ce am putea să ne așteptăm și în alte țări. Care e motivul pentru care în țările de jos rata de organizare a scăzut puțin în ultimii ani? Nu am cifre precise pentru 2012, 13 și 14, dar probabil că va scădea și mai mult, este că unele ferme au devenit atât de mari că nu mai vor să fie membre ale unor organizații de producători. Se consideră mai mult uh, concurența ai colegilor și nu colegi propriu-ziși. Sunt ferme foarte mari, producție pe 50 de hectare de sere, probabil că nici nu mai trebuie să fie organizații de producători, au o putere suficient de mare să fie partener interesant pentru clienți, în special comercianții cu amănuntul. În unele țări europene nordice probabil că se va întâmpla acest lucru și n-aș interpreta ca fiind o tendință negativă, ci doar faptul că fermele ating dimensiuni atât de mari că nu mai au nevoie de organizațiile de producători în interesul propriu. Să trec acum la unele dintre cifre și rezultatele care au reieșit din studiul uh, anterior la care m-am referit, la cooperativele agricole. După cum am spus de la început, organizațiile de producători sunt un uh, fel de cooperative, fie pe plan legal, fie asemănătoare cu cooperativele au un proces democratic decizional și se justifică compararea lor cu alte tipuri de cooperative. Cifra de aici e luată din uh, raportul din 2012. Ne arată <clears throat> elogvent variația destul de mare a importanței relative a cooperativelor în comercializare. Finlanda, Olanda, Danemarca, Suedia, unde sunt cele mai multe cooperative din Uniunea Europeană și la extrema cealaltă, Ungaria, Grecia, Slovacia, Lituania, Regatul Unit. Cifrele de acolo, din păcate, nu sunt corecte. Apoi România, Bulgaria, unde nu prea sunt cooperative. Media Uniunii Europene era de 40%, cu diverse produse agricole. Deci nu e ceva pentru fructe și legume, ci și pentru produse lactate, cereale, carne de porc, carne de pasăre și așa mai departe. Vă arăt pentru că vreau să compar cu rata de organizare în organizațiile de producători. Aici niște detalii despre ce am constatat în ce privește sprijinul pentru fermieri prin cooperative aceste constatări sunt pertinente pentru evoluția organizațiilor de producători și pentru orice politică care își propune să promoveze organizațiile de producători. Mai întâi, ponderea de piață crește, e o evoluție care pare să fie favorabilă pentru cei care consideră că sunt bune cooperativele pentru agricultură, e un semn favorabil, nu am cifrele precise aici, e nevoie în punctul 6 pentru o putere de negociere mai mare. E problema clasică în lanțul de aprovizionare, puterea de negociere a agricultorilor în relația cu marile companii de comercializare cu amănuntul. E o problemă clasică care persistă. Iată de ce cooperativele devin tot mai mari sau unul dintre motivele principale pentru care ele devin tot mai mari și există unele plângeri din partea fermierilor că companiile sunt atât de mari și aici ne confruntăm cu o dilemă dacă fermierii au acest angajament față de cooperative, să aibă această senzație apartenenței că e cooperativa noastră, a lor, adică foarte aproape de ei și că participă la procesul decizional, pentru asta E nevoie de dimensiuni mai mici ale cooperativei. Dacă în aceeași zonă e mai ușor să-i cunoști pe ceilalți, să ai contacte personale cu membrii Consiliului de Conducere. Pe de altă parte, aceste cooperative, ca și alte firme, trebuie să se dezvolte ca să aibă o putere de negociere mai mare față de marile companii de comercializare și o dilemă în orice organizație de producători, în orice cooperative și nu e niciun motiv să ne îndoim de asta. Apoi e nevoie de o mai mare integrare verticală pe lanțul de aprovizionare. Lanțul de aprovizionare sau în ce privește alimentele devine mai integrat. Asta înseamnă că procesele logistice devin mai scurte, mai eficiente, produsele sunt duse direct la centrele de distribuție sau la magazin din perspectiva siguranței și a sănătății, trebuie să reducem uh, manevrarea logistică. Din perspectiva durabilității, aspectele logistice trebuie de asemenea să fie reduse. Din perspectiva inovației și a reactivității față de consumatori, lanțul de aprovizionare e tot mai integrat. Deci o tendință în favoarea unei integrări verticale tot mai mari și are o implicație în legătură cu ce fac aceste organizații de producători și modul în care se leagă contractual de alți actori în lanțul de aprovizionare cu alimente. Mai sunt doar câteva aspecte transnaționale peste care o să sar și calitatea conducerii de o importanță deosebită și o legătură bună între calitatea conducerii Consiliul de Directori sau manager profesioniști și reușita și rezultatele bune ale cooperativei și apoi ce am constatat în ce privește legislația de capabilizare, flexibilitatea legislației cu cooperative, să nu se prescrie exact ce ar trebui să fie sau să facă în prea multe amănunte. Nu asta își doresc cooperativele. Nu asta le permite cooperativelor în mod flexibil să reacționeze la schimbări pe piață, să uh, elaboreze strategii ca să devină organizații mai puternice. Uh, so in terms of time, uh, let me skip a few Bun, am să trec peste câteva pagini. Aici, despre ce vorbim? De fapt, este o combinație a două planșe. În primul rând, uh, cota piață în statele membre, în albastru, și apoi rata de organizare a organizațiilor de producători cu roșu în acest sector. Și ce putem observa? Am cuantificat asta în ce privește volumul valorii produse. Și asta se reflectă mai bine la nivelul organizațiilor sau cooperativelor mai mari. Deci este un indicator al succesului. Deci, dacă un volum așa de mare de produse este vândut prin intermediul organizațiilor de producători mari, atunci Cred că aceste organizații de producători, într-adevăr, au devenit importante și puternice ca și organizații. Situația diferită de la o țară la alta. Unele țări se prezintă mai bine decât altele, dar încă o dată rata de organizare sau prezența și organizații de producători e destul de bine prezentată încă două aspecte și cred că după aia mi-am epuizat timpul. În primul rând, ce se întâmplă cu regimul actual? Experiența dobândită, inclusiv prin uh, evaluări naționale, care le găsiți, de fapt, și pe site-ul Comisiei, consultări cu părțile interesate din sector, cu autoritățile naționale în anumite țări din Nord, uh, Belgia, Olanda, Germania, Danemarca, Irlanda, Regatul Unit și Austria. Și atunci există câteva experiențe care se desprind importante. Și anume, se pare că există o incertitudine juridică prevalentă. Pe de o parte, avem litera legii, atunci când se discută aceste lucruri uh, la nivelul Comisiei Europene, dar și împreună cu autoritățile naționale și acolo se clarifică spiritul legii, litera legii. Apoi, sosesc autoritățile de audit care interpretează diferit aceste reguli. Și sunt lucruri despre care, vă spun, toată lumea se plânge. Toată lumea din acest sector. Și ne dorim mai multă coordonare, mai multă claritate, mai multă certitudine în confruntarea cu auditorii. O altă problemă este interpretarea strictă a regulilor de uh, Ok. Există niște norme, niște eh, reguli care nu sunt poate bine cunoscute de aceste organizații de producători. Și este foarte clar că există relații chiar eh, dificile cu alte companii din eh, lanțul de aprovizionare agroalimentar și depinde ce fel de organizații de producători avem aici. Avem două, unele care, se, care intră în negocieri. Ele nu fac mare lucru, ci își doresc pur și simplu să negocieze și să aibă mai multă pondere în Europa. Și mai sunt și altele care au o atitudine mai cooperativă, de fapt un uh, profil mai cooperativ și care chiar se ocupă de distribuirea produselor respective. Vă spuneam, sunt organizații care fac negocieri, dar nu uh, uh, desfac ele produsele și atunci apelează la uh, contractanții în exterior. În acest uh, sector se face resimțită nevoia unei legislații care să răspundă caracterului transnațional, transfrontalier al acestor organizații producători. Unele dintre acestea au uh, activități transfrontaliere, cele mai mari. Mă, opresc, mă apropii de sfârșit, spune domnul Beeman. Și, în sfârșit, măsurile legate de protecția mediului, mult prea, să zicem, detaliate și cu consecințe neclare. Deci, în sfârșit, care ar fi recomandările mele principale? Trebuie să recunoaștem că schema de promovare uh, a acestor organizații de producători a fost uh, una de succes. Acestea sunt ecourile pe care le-am auzit în jurul meu. Nu e nevoie de noi reglementări sau reguli, ci de mai multă certitudine juridică, mai multe linii orientative în ceea ce privește acțiunile care pot fi întreprinse, cele care nu pot fi întreprinse, nevoia de simplificare, de pildă în măsurile de mediu, mai mult sprijin pentru inovare, formare organizaționale, măsuri tehnice, deci legate de capitalul uman de care au nevoie aceste organizații. Și apoi, ce se permite în cadrul uh, regulilor de concurență? Mai multe linii orientative din partea autorităților care se ocupă de concurență pe plan european, dar și pe plan național, pe plan național unde trebuie de asemenea să se coopereze mai bine între aceste organizații și autoritățile naționale. Vă mulțumesc foarte mult și vă dau înapoi uh, microfonul, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim uh, și acum dăm cuvântul uh, următorilor invitați. ca să își poată face prezentările lor. Vă rog. La zmianę misă. Haideți să îi lăsăm pe cei de la prezidiu să-și ocupe locurile. Sobą ustalą kolejność prezentacji. Prosiłbym... Dar Cred că între dumneavoastră v-ați hotărât cine vorbește primul. Vă rog frumos, încercați să fiți succinți. Vă rog frumos. Microfonul? Ok, ok. Ah, ok. <clears throat> Buongiorno a tutti, ripeto. Grazie per l'invito. E... Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc organizatorilor pentru că mi-au permis să vin aici și să particip la această dezbatere pe acest subiect, fructele și legumele de interes așadar pentru toată Europa. Mă numesc Luciano Trentini, președintele Asociației de Producători Arefla. Noi regrupăm 22 de regiuni producătoare, cuprinzând aproximativ 45% din producția europeană de fructe și legume. Uh, în Italia avem o structură cu o centrală principală, organizații de producători și uh, entități private, acoperind astfel 14% din producătorii noștri în Italia. Iată care ar fi prezentarea mea, cum este ea structurată. În primul rând, contextul, propuneri, idei, deci, care merită să fie luate în, în considerare și concluzii. Așadar, în primul rând, o să mă opresc la situația producției de fructe legume în lume, apoi în cele 27 de state membre, importuri și exporturi de legume proaspete în țările noastre membre dar și import-export de fructe proaspete, organizațiile de producători și grupările de producători cunoscute care acționează cu toate în acest sistem. Vreau să vă spun că organizarea comună a pieței, acest sistem, și aici sunt de acord cu vorbitorul precedent, trebuie să fie menținută Adică regulile în vigoare nu trebuie să fie schimbate, ci doar bunătățite pe aici, pe acolo. Mai cu seamă, ținând cont de diferitele tipuri de producții în Europa, îmbunătățirea competitivității și a investițiilor. progresele înregistrate sunt deja considerabile, deci organizațiile de producători trebuie să fie în continuare sprijinite, să uh, fie îmbunătățite programele operaționale aferente, să avem grijă la crizele de pe piețele respective. Știm bine că asta a pus problemei sistemului nostru organizare comună a pieții în Europa, problemele de mediu, bineînțeles, inovarea care se găsește în centrul acestui sector, promovarea, transparența pieței, protejarea intereselor producătorilor de legume și fructe europeni și noua politică agricolă comună, reforma acestuia. O să încerc să merg repede ca să pot să respect timpul care mi-a fost uh, acordat și să avem mai mult timp pentru dezbaterea propriu-zisă. Iată această planșă Europa reprezintă 17% din producția mondială de fructe și legume. Și observați celelalte continente ce pondere au. Iată, Europa se găsește în prezența unor concurenți uh, redutabili. Ia uitați, uh, în Africa, în total, avem 14%, producția America de Sud 16%. Iar uh, logistica, evoluția logistică a permis, uh, să zicem, convergența piețelor. În acest sens, europenii trebuie să se teamă și se tem de concurența altor producători internaționali. Acum, iată, avem date în legătură cu producția de fructe și legume în Europa, mai ales în sudul continentului, Spania și Italia reprezintă mai bine de jumătate din producție, Grecia și Franța tot așa, împreună luate reprezintă 16%, România se adaugă și a acestora și deci ajungem la 77% în sudul Europei. Și iată, ne situăm și la 55 de, milio- 55 de miliarde de euro cifra de afaceri Aici avem uh, evoluția în raport cu anul de referință 2000, de când a început Organizația Comună a Pieței OMC, OCM, vedeți evoluția importurilor și exporturilor în Europa a celor 27 de state membre și observați că tendința este crescătoare. O tendință crescătoare vizibilă a exporturilor în raport cu importurile. Mai cu seamă pentru legume dar și pentru fructe. Iată, este ceva care este legat și de produsele noastre, ceea ce înseamnă că, având în vedere acest profil aparte, Europa nu este o importatoare netă în acest domeniu, ci este și importatoare, dar și exportatoare. vedem foarte bine care este diferența dintre țările de, în total, țările europene și cele din Sud. În orice caz, acest profil ne permite să fim uh, bine prezenți pe piața internațională. Acum, care este valoarea cifrată, să zicem, euro a acestei producții de fructe și legume? Mă refer la organizațiile profesionale, asociațiile profesionale, el înregistrează această valoare. Iată, în Europa avem o cifră de 22 de milioane de euro, iar valoarea produselor uh, comercializate în sudul continentului se ridică la 15 uh, milioane 800, adică 71% din tot ce se produce în Europa. Un alt element interesant în raport cu intervenția precedentă este dimensiunea medie și valoarea pe care o reprezintă organizațiile producătorilor, organizațiile profesionale, diferența care există între nordul și sudul Europei. Iată, valoarea totală registrată în nord este de 47 de milioane, iar în sudul Europei 10 milioane numai. Vedeți că dimensiunile organizațiilor profesionale de producători sunt uh, mai modeste decât ce se întâmplă în nordul Europei. Asta din pricina fragmentării exploatațiilor agricole, din pricina unor factori sau moșteniri politice și încercăm să uh, modificăm uh, lucrurile prin reformarea acestor organizații de producători care este în curs. Iată, alte cifre care ne dau de gândit de pildă, ultimele date din partea Comisiei Executive care arată evoluția uh, organizațiilor de producători recunoscute în Europa. 1643 în total în Europa, 1370 în sudul continentului. Uh, este o situație care ne arată că dacă ești prea mic nu poți să faci față, e nevoie de o regrupare a forțelor pentru a putea să fi prezent pe piață, deci aceasta este tendința majoritară. Dar un număr prea mare de astfel de organizații de producători într-o țară presupune automat că trebuie să existe o regrupare, o regrupare a acestora uh, într-un, într-o entitate comună. Din aceste imagini, vedeți care este situația în sudul Europei și nevoia de mare nevoie de organizare. Comisia își dorea 60% ca procentaj de, de, de organizare, organizații de producători. Cred că încet, încet ne apropiem de acest obiectiv al Comisiei. Și de ce spunem asta? Pentru că grupările de producători, ca și număr, au uh, crescut foarte mult în sensul că s-au regrupat, deci în programele operaționale, iată, 344 este cifra din 2012, dar în sudul Europei numai 57 de astfel de grupări de producători, deci este clar că potențialul încă nu a fost epuizat. Și ne putem apropia, dacă facem ceva în acest sens, de ceea ce preconizează Comisia. O altă cifră interesantă 323.000 de producători în organizații, asociații de producători în uh, sudul Europei, în comparație cu 367.800 în Europa. Iată, o treime din uh, întreprinderile sau exploatațiile agricole europene se găsesc într-o astfel de situație. Este bine, pentru că vorbim aici de firme, să le zic, uh, tinere, care pot face multe pentru a promova acest sector mă refer nu numai la firme tinere ca tare, ci la vârsta uh, șefilor de întreprindere respectivi, unde în nordul Europei vârsta aceasta este mai uh, mică, pe când în sudul Europei uh, fermierii respectivi sau asociațiile de producători, mai bine zis, regrupează uh, persoane mai în vârstă. În orice caz, vedem din aceste cifre că e loc și de mai bine Uh, mai bine mai ales pentru țările noi intrate în uh, Uniunea Europeană, acestea au mult mai puține organizații sau grupări de producători decât uh, țările vechi, să zicem, pentru că sistemul este perfectibil. Este important să menținem dezvoltarea comună a pieței și să o dezvoltăm în continuare. Pentru că ea a permis uh, organizarea pieței efectiv prin aceste asociații, organizații de producători, printr-un fel de capilaritate de jos în sus, așadar, Iată, având în vedere această evoluție, Ceea ce trebuie acum să ne preocupe este politica calității, a promovării produselor, produselor care și producțiilor, mai bine zis, care respectă mediul înconjurător, mă refer aici la agricultura ecologică, bio, bio care are un potențial de creștere în Europa. Iar pentru sănătatea populației și asta e ceva pozitiv. Trebuie de asemenea să ne concentrăm pe inovare și să promovăm în continuare concentrarea ofertei. Vom vedea asta și atunci când vom discuta despre marile supermarketuri. Iată contextul pe care vi l-am prezentat, iar acum ce propunere ar fi? În primul rând, îmbunătățirea competitivității în acest sector. să ne concentrăm pe, deci, pe calitate, inclusiv pe calitatea mâinii de lucru, să promovăm inovarea în procesul de producție, în conceperea produselor, dar și în modul de producție ecologic, care astăzi devine cumva regulă. Tot așa, privitor la competitivitate, dacă ne uităm la diferitele țări europene, cele 28 de state membre care au fiecare caracteristicile lor, trebuie ca organizarea comună a pieței să fie organizată în funcție de specificul acestor țări. Nu cred că în regulament ar trebui să fie menținute acele faimoase liste pozitive-negative, ci mai mult un cadru macro pe care Comisia îl poate trasa în funcție de fiecare țară și ținând cont de, ținând cont de punctele forte eu cred că această flexibilitate ar permite țărilor respective, mă refer la țările care nu au multe organizații de producători, să încerce să facă mai multe în acest sens. Și deci cumva să capete mai multă pondere în cadrul organizării comune a pieței. Apoi, se mai pune o problemă, mă refer deci la acele țări care nu au foarte multe organizații de producători ar trebui puse la punct niște, organiza- niște mecanisme organizaționale care să permită intervenția, intervenția, dacă este cazul. Pentru că e vorba până la urmă de o gradare acestor măsuri legate de organizarea comune a pieței, în funcție și de profilul ofertei de pe piață. Acest caracter treptat ar permite organizațiilor de producători să se dezvolte așa cum trebuie. Bun. Un factor negativ este lipsa de organizare pe o piață, dar nu e bine nici atunci când sunt prea multe organizații, dar care nu sunt regrupate. Prea multe organizații mici. Și aici se poate face ceva pentru a le încuraja să fuzioneze și să devină cumva parte a unor asociații de producători. ...40% din uh, acestea nu au fost până acum suficient încurajate și cred că situația merită să fie bunătățită. Organizații profesionale, vă spuneam, trebuie să fie încurajate în domeniul uh, sau în ce privește producția, în ce privește prezentarea produselor pe piață, în ceea ce privește tot lanțul de la producție până la distribuție, la, în ce privește reacția la crizele de pe piață, în ce privește metodele inovative și așa mai departe, pentru ca lucrurile să progreseze. În sudul Europei astăzi se mai pune o problemă, și anume încurajarea regrupării acestor organizații de producători. Apoi mai este și criza, gestionarea crizei. Avem crize de conjunctură care pot să apară pe aici, pe acolo, în funcție de produsul de care vorbim, iar regulamentul actual de aici se desprinde că nu există suficiente prevederi pentru a preîntâmpina aceste crize conjuncturale. Avem nevoie de mecanisme care permit o reacție rapidă, o adaptare rapidă la exigențele pieței, pentru a permite, de pildă, producătorilor din Sud să nu înregistreze pierderi uh, în producție, așa cum s-a întâmplat în sudul continentului, uh, atunci când produsele perisabile sunt în joc, de pildă roșiile Caracteristicile acestor produse, faptul că ele nu pot să fie conservate așa cum trebuie, reprezintă un risc suplimentar, iar intervenția trebuie să fie cu atât mai uh, rapidă. Iată de ce ne întoarcem la ceva foarte important, după părerea mea, și anume un fond mutual sau de mutualizare care să permită organizațiilor producători sau asociațiilor de organizații producători să facă față crizei și aceste entități să poată, dacă este cazul, să retragă de pe piață uh, produse, dacă este cazul. Vedem ce se întâmplă și cu embargoul uh, Rusiei sau bacteria E. coli. E bine, în astfel de cazuri, resursele sunt foarte mici, forța de reacție este foarte mică. Și în aceste condiții, uneori producătorii preferă riscurile pe piață decât să retragă contingenturile respective. Și e un lucru foarte important aici. Bă, semnalam acel 70%. Bine, se poate discuta această cifră. În orice caz, trebuie să găsim un mecanism care să permită garantarea veniturilor producătorilor um, și un sistem de asigurări, de asemenea, comerciale. Deci asigurări de risc comercial, într-adevăr, se spune că piețele din afară pun astfel de probleme. Ne referim la piețele din China, din Statele Unite, pentru că ele deseori uh, pun probleme legate de asigurări, de asigurări ale produselor, asigurări de risc uh, comerciale, produse care călătoresc 40 uh, de zile. În fine, trebuie ca produsele europene în aceste condiții să fie și ele protejate. Mă refer la produsele care părăsesc Europa și deci sunt de export. Eh, perturbazioni di mercato dovute ad abbassamenti di prezzi. Dovuto... Am examinat și crizele comerciale anterioare, de exemplu atunci când eh, prețurile scad este nevoie de măsuri urgente Am avut criza cu E. coli, embargoul rusesc și aceste crize trebuie să fie um, tratate prin programe operaționale, pentru că în organizarea comunei a pieței, pieței nu există suficiente resurse pentru gestionarea crizelor. Importantă este viteza acțiunii. Nu trebuie să existe povere administrative majore, pentru că acest lucru îngreunează gestionarea problemei din partea statelor membre. Acum, în ceea ce privește distribuirea liberă, este un instrument important care a adus rezultate bune, însă trebuie să fie să existe posibilitatea de planificare prealabilă. Produsele proaspete se alterează rapid, așadar trebuie să introducem poate ideea procesării industriale a produselor. Așadar, cei care vor să consume produsele respective să le poată consuma chiar dacă nu sunt uh, în anotimpul corespunzător. Cred că pragul de, un prag de 10% ar fi mai bun decât cel de și acea, această cifră trebuie să apară în regulament. Trec peste măsurile de mediu, pentru că colegul meu le va discuta ulterior, în ceea ce privește promovarea. Avem un nou regulament cu, privitor, cu privire la promovarea și suntem mulțumiți de noile resurse disponibile pentru promovare. în special atunci când uh, lucrăm asupra denumirilor protejate geografic. Cu alte cuvinte, când există produse de calitate recunoscută. În momentul de față nu se promovează foarte bine produsele de acest tip, lucru care trebuie să se îmbunătățească. Aș pune însă accentul pe scurt pe noile piețe unde încercăm să vindem produsele noastre. China, Vietnamul a fost menționat astăzi de asemenea. Trebuie să avem programe de promovare specifice. Deseori există dificultăți pe piață pentru că nu uh, știm unde pot să fie uh, piețele oportune. Mai avem schema fructe în școli, care este foarte importantă, însă trebuie susținută pentru că și trebuie să fie independentă pentru că are caracteristici uh, total distincte de alte produse, de alte proiecte precum și probleme logistice specifice. Schema fructelor în școli nu trebuie să se transforme într-o schemă de retragere de pe piață. Trebuie să lucrăm mai mult la transparența pieței. Este nevoie de un observator pentru piață. Pentru că ați văzut că sunt vehiculate sume foarte mari în în domeniul gestionării crizelor. Însă trebuie examinate și monitorizate și problemele fitosanitare. Europa trebuie să lucreze mai mult uh, la uh, acordurile bilaterale, să îmbunătățească reciprocitatea, să ne asigurăm că avem acces la state cu care avem acorduri bilaterale. Cred că a venit vremea ca Europa să decidă dacă va lucra cu statele care vor importa bunuri în Europa sau dacă dorește să-i ajute pe exportatori. Veți avea la dispoziție textul prezentării, trec la ultima imagine, înainte de a-i da cuvântul lui Jacques. Puteți vedea aici că toate regulamentele au aceleași obiective, funcția alimentară, funcția de mediu și cea rurală. Toate aceste obiective sunt complementare și trebuie să asigurăm această complementaritate prin regulament. Asta înseamnă o folosirea resurselor cât mai bine și să cheltuim mai puțin, încercând să ne asigurăm că organizațiile producătorilor uh, acționează mai eficient. Așa putem să susținem piața europeană. Vă mulțumesc! Dar voi interveni și eu câteva minute pentru a sublinea câteva aspecte importante pentru sectorul fructelor și legumelor, pentru strategia noastră a programelor operaționale. Măsurile de mediu. Câteva lucruri în legătură cu acest aspect. Începând cu 2007, S-au introdus uh, măsuri de mediu în domeniul fructelor și legumelor. Sectorul fructelor și legumelor uh, a fost uh, pionier în acest domeniu. Însă trebuie să ținem cont și de schimbarea condițiilor climatice generale. trebuie să ne amintim de dinamica schimbărilor climatice. O perioadă în sud am asistat la secetă și în nord la ploi mai intensificate. Schimbarea climatică reprezintă și o provocare pentru producătorii de fructe și legume, dar afectează negativ și productivitatea și calitatea produselor. Deci este urgent să punem în aplicare al doilea punct, cercetarea și inovarea pentru a ne adapta la aceste schimbări climatice. Revin la ceea ce spunea colegul nostru de la Wageningen, măsurile de mediu trebuie să fie uh, menținute, reprezintă 10% din programele operaționale, însă avem nevoie și de măsuri de mediu deschise, transversale și mai sigure. Un aspect aici a fost, ar fi că în cadrul programelor operaționale, doar măsurile suplimentare sunt luate în considerare în măsura în care sunt eligibile. În măsura eligibilității, aceste măsuri sunt finanțate uh, din programele operaționale. Trebuie să lucrăm mai mult eh, pe aspectele care se referă la pierderi, la deșeuri, eh, pentru a avea o producție durabilă. Inovarea este un punct cheie în prezent și în viitor, atât pentru a adapta în permanență producția la cerere, cât și pentru a îmbunătăți com- concurența în sector. Există distorsiuni ale concurenței comparativ cu statele terțe, în special cele care referitoare la parierele non-tarifare. Deci există necesitatea de a scădea sau a menține costurile de producție pentru a avea o ofertă mai largă, mai diversă pentru consumatori. Cercetarea și inovarea pentru noile uh, varietăți, pentru noi uh, tehnici de producție durabilă, noi ambalaje, noi produse mai adaptate la comportamentul modern al consumatorilor, împreună cu Fresh Fell, o organizație asociată nouă, am creat un grup de lucru pentru a propune priorități pentru cercetarea și inovarea pentru următorii 5 ani în domeniul fructelor și legumelor. Ajungem acum la concluzii. Punctele pe care am dorit să le subliniem Raportul pe care l-ați primit menționează lucrurile mult mai în detaliu. Trebuie să stimulăm consumul în 8-10 ani, conform monitorizarea Freshfell. Am pierdut aproape 18% din ponderea de consum pentru fructele și legumele din Europa. Este un procent considerabil. Așadar, măsurile pe care le-am menționat, fructe și legume în școli, uh, Celelalte programe de susținere, de informare a tinerilor sunt uh, esențiale pentru viitorul sectorului nostru. În același timp, trebuie să susținem exporturile către statele terțe, încercând să aplicăm principiul reciprocității și să diminuăm barierele uh, vamale. Și să menținem organizarea comună a pieței pentru fructe și legume, pentru că, după cum a spus domnul Trentini, este uh, un lucru orientat pe piață, unde producătorii uh, trăiesc din veniturile de pe piață și deseori sunt uh, puși în situații dificile datorită crizelor, da, datorită um, conjuncturilor care pot apărea în sectorul nostru. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję za wyjątkowe. Mulțumesc. Uh, două prezentări excelente. L-am ascultat uh, cu mare atenție. Ați avut uh, foarte mult timp de vorbire, însă mi se pare că sunt informații extrem de relevante și importante pentru sectorul pe care îl discutăm. Așadar, are cuvântul în primul rând domnul Melo, care este uh, raportor pe această temă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc experților pentru descrierea pe care ne-au dat-o în legătură cu sectorul fructelor și legumelor din Europa. Aceste studii sunt foarte importante. În cazul meu, sunt însărcinat cu raportul legat de situația din acest sector, deci studiile pe care le-ați menționat vor fi extrem de importante și utile. Uh, mi-ați răspuns la multe întrebări, însă mai am câteva. În ceea ce privește normele din recomandări, este foarte clar că producătorii din nordul Europei. Cer simplificarea normelor. Cum se pot simplifica normele fără ca acestea să fie schimbate? Aceasta ar fi uh, prima mea întrebare către reprezentantul de la Wageningen. În al doilea rând, S-au descris condițiile cadru pentru producătorii din sudul Europei și acum se pare că există mai mult, că sunt mai puține organizații de producători, dar acestea devin din ce în ce mai mari. Mă întreb ce legătură au, are acest aspect cu investițiile din Europa, cu producția de fructe și legume? A dus la. În ce fel s-a, a, a fost afectată producția de această schimbare? În momentul de față, în Europa, avem mai puțini producători tineri decât uh, mai în vârstă. Însă dacă ne uităm la sudul Europei și, în mod ciudat, la uh, Regatul Unit, în Spania, Portugalia și Italia, Regatul Unit și Bulgaria, avem câte un producător sub vârsta de 25 de ani și 20 pe, cu vârsta de peste 55 de ani. În Polonia, Austria și Germania avem un producător sub 25 de ani pentru fiecare 3 peste 55 de ani. Sectorul îmbătrânește. Bineînțeles că Polonia, Austria și Germania au o situație mai bună decât restul Europei, însă există un trend extrem de clar de îmbătrânire în acest sector. Asta înseamnă că trebuie să încurajăm tinerii fermieri care reprezintă o minoritate. Domnul Tren, domnule Trentini, din nou în legătură cu sudul Europei. Și în legătură cu nordul, nordul, nordul Africii. În nordul Africii se înregistrează aceleași rate de producție în aceleași anotimpuri ca și în sudul Europei. Care ar fi impactul deciziilor politice luate în legătură cu organizațiile de producători. Mă preocupă aici relația dintre organizațiile de producători și canalele de distribuție. Producătorii produc și încearcă să vândă, dar deseori există monopoluri în sectorul distribuției. ceea ce poate să reprezinte un punct de descurajare a producătorilor. Nu cumva ne putem, putem avea în vedere măsuri politice pentru a rezolva această relație între producători și distribuitori. Pentru ca producătorii să-și poată vinde produsele în mod corect, fără blocaje în canalele de distribuție și fără monopoluri. în aceleași canale de distribuție. După aceea, în ceea ce privește gestionarea globală, deseori producătorii se adună în organizații și acestea trebuie să funcționeze ca societăți comerciale. Trebuie să vândă producă, produsele acestor producători. Unii producători mari preferă să lucreze independent și să nu se înscrie într-o organizație de producători, ceea ce înseamnă că se profesionalizează în anumite domenii există producători care nu au niciun fel de stimulent pentru că sunt, uh, au atins deja o dimensiune mare și pot să supraviețuiască singuri. Cum putem să creștem atractivitatea acestor asociații de producători prin formarea mai bună a angajaților pentru a deveni mai competitiv pe piață? Doar un, încă un minut, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce ați spus în legătură cu necesitatea unei uh, rețele funcționale de asociații de producători. Însă situația diferă între sudul și nordul Europei, după cum o știți foarte bine. Atunci când vorbim despre, despre distribuție, însă, am putea să încercăm să stimulăm industria, încurajând schimbarea regimurilor alimentare în Europa, încurajând uh, oamenii să mănânce mai multe fructe și legume. Și dacă reușim să, pentru a reuși să facem acest lucru, trebuie să avem o uh, producție și o distribuție suficientă și adecvată. În ultimul rând, aș dori să vorbesc despre gestiunea crizelor. dacă puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu gestiunea crizelor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Foarte bine. Domnul Lesos. Domnul Leso, aveți cuvântul. Domnul Glezos. Am ascultat aceste intervenții foarte interesante. Uh, însă eu văd două probleme. În primul rând, producătorii în cooperativa în care se găsesc estimează că există concurenți majori care îi, le opresc activitatea, le blochează activitatea. Este vorba de marile carteluri care cumpără producția și strivesc pe micii producători. Care este politica Comisiei? Care este politica Parlamentului European pentru a face față acestei probleme? Asta ar fi prima mea întrebare. A doua întrebare. Între producători și consumatori există un intermediar, un comerciant. Este acesta ă, poate să fixeze prețurilor, prețurile. Recent s-a stabilit că între producție și consum există foarte intermediarii câștigă cel mai mult. Cum putem să rezolvăm această problemă care este una enormă? Și, dat fiind că trăim într-o epocă în care se dezvoltă în care înfloresc uh, copacii în, într-un sezon neobișnuit, să nu ne lăsăm uh, duși de această realitate până la punctul de a uita care sunt problemele majore cu care ne confruntăm. Labai ačiū už pristatymą. Labai... Domnul Rope, mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări care au fost uh, foarte interesante și utile. Dumneavoastră sunteți experți în domeniile dumneavoastră. Eu vin din Lituania, unde rata de organizare este foarte scăzută, cu toate că pe vremea sovietică am avut un fel de cooperativizare forțată și unii oameni, când se gândesc la epoca respectivă, văd cooperativele ca un lucru negativ. Aș, aș pune următoarea întrebare. S-a spus că consumul de fructe și legume din Europa a scăzut cu 18%. Care ar putea fi motivele pentru acest lucru? Primul expert a vorbit despre organizațiile de producători și cooperativele. Care ar fi nivelul adecvat uh, spre care ar trebui să în, uh, să tindem, uh, ar, fi, ar trebui ca cooperarea să meargă doar, să vizeze doar partea de producție sau să meargă până la uh, punerea pe piață la, sau la vânzarea produselor la desfacerea acestora. Ați menționat că aceste asociații de organizații de producători cresc din ce în ce mai mult. Aveți statistici în legătură cu ce sector înregistrează aceste trenduri cu precădere, unde rata de organizare este mai mare sau un, și sectoarele unde rata de organizare nu este atât de bună. Oricare ar fi tipul de stat și de agricultură. Ceea ce este important este să avem o organizare corectă a lanțului de distribuire. Considerați că avem nevoie de un regulament care să fie obligatoriu în ceea ce privește relațiile dintre producător, intermediar și desfăcător. Vă mulțumesc. Domnul De Castro. Molto brevemente, innanzitutto, per complimentarmi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îi felicit pe invitați, pe experți care ne-au prezentat un cadru clar și util pentru a înțelege dificultățile, dar și oportunitățile deosebite pe care ni le oferă sectorul respectiv. Au existat dificultăți recent, s-a vorbit despre embargoul rusesc, dar sectorul fructe-legume a fost unul dintre cele mai afectate. Avem în continuare dificultăți și în ce privește distribuția echitabilă a resurselor Comisiei către statele membre, dar nu asta e problema. Iată o întrebare pe scurt, în lumina comentariilor făcute și a rezultatelor pe plan organizatoric, nu e nicio îndoială că e o îmbunătățire și niveluri diferite în funcție de situarea în nord sau în sud, dar lucrurile s-au organizat mai bine, poate mai puțin decât ne-am fi dorit, dar oricum lucrurile se îmbunătățesc. Și atunci întrebarea care se pune este, credeți că ar trebui să reformăm organizarea comună a pieții la fructe și legume și dacă da, cum să se modifice? Pentru că, după cum văd eu lucrurile, lucrurile merg bine, ar putea să meargă și mai bine, dar nu văd nevoie de modificări radicale la fructe și legume. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dorfman. În general, vreau să confirm ce a spus domnul De Castro. Nu văd nevoia unor reforme radicale al organizării comunei a pieții pentru acest sector, dar am o întrebare pentru domnul Trentini dacă ne uităm la gestionarea crizelor și când ați vorbit despre asta, ați fost sceptic în ce privește posibilitatea de a gestiona crize grave cum este cea politică pe care o vedem acum. Eu aș fi puțin mai optimist, de fapt. Cred că există organizații de producători care au capacitatea de a gestiona crize semnificative, dar nu toate. Atunci când se evaluează impactul finanțării programelor, trebuie să facem o distinție între organizații de producători care au astfel de capacitate pentru că au depozite și capacitatea de prelucrare a produselor. E vorba în special de fructe și elimină fructele de pe piață prin prelucrare. Nu cred foarte mult în distribuția de fructe în mod gratuit, nu cred că se rezolvă problema dându-le gratis consumatorilor. Îl iau drept cadou și atunci nu mai cumpără. Nu cred că asta e soluția. Un ultim comentariu. Cred că dacă va fi vreo reformă, problema mediului înconjurător va fi importantă. Pentru că, de exemplu, utilizarea de insecticide e ceva ce trebuie avut în vedere în sectorul fructe și legume. Cercetarea oferă în prezent multe opțiuni, gestionarea integrată a donatorilor pentru a putea face pași înainte și programele operaționale ar fi o cale bună de a sprijini și dezvolta acest sector. Important pentru sectorul fructe și legume din Europa. Următoarea vorbitoare, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor care au făcut prezentări. Eu cred că nu trebuie să scăpăm din vedere motivul pentru care s-a încurajat dezvoltarea de organizații de producători. Nimeni n-a vorbit despre veniturile producătorului însuși. Aș vrea să aud părerea dumneavoastră în legătură cu relațiile dintre circuitele de distribuție și organizațiile de producători, cum ar putea eventual să fie revăzute regulile de funcționare a concurenței pentru a permite mai bună plasare pe piață și o reechilibrare a forțelor între partea de distribuție și producători prin organizațiile de producători. Și apoi, în lumina crizelor trăite în ultimii ani, criza E. din 2011 și mai recent uh, embargoul rusesc, cum putem să ne gândim, să închipim cu o parte a producției, oricât de organizată ar fi, și am văzut prin prezentările făcute că rata de organizare diferă mult în Europa de la o țară la alta, am putea redresa colectiv piețe fără a asocia un număr mai mare de producători. Nu știu dacă va fi nevoie sau nu de reformarea OCP, dar cred că există căi posibile de avut în vedere asociind producători despre care se spune că nu sunt organizați, pentru că cred că ar fi exces să spunem că dacă cineva nu e într-o cooperativă sau într-o altă structură de organizare, n-ar fi organizați, pentru că sunt structuri foarte mari de producție care comercializează ele însele cu propriile circuite de distribuție și când se confruntă cu crize, cum sunt cele pe care le-am trăit în ultimii ani, la fructe și legume e necesar ca toate forțele comerciale din amonte să fie pregătite să facă în așa fel încât pagubele să fie reduse la minim pentru producători și în orice caz în ce privește această scădere a consumului de fructe și legume, probleme de investiții prea mici pentru promovare, regulamentul privind promovarea, va trebui să discutăm din nou în comisia noastră în ce privește subiectul fructe și legume, doar câteva aspecte asupra cărora dorim să vă atrag atenție. Mulțumesc. Îmi mulțumesc acum domnul Pozu Sebastian. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor și vreau să-i felicit. Am aflat multe lucruri interesante, dar am unele îngrijorări. Acum refer la intervenția ultimului vorbitor. Se vorbea despre deschiderea frontierelor și de reducerea problemelor legate de taxele vamale pentru produsele despre care e vorba. Colegul nostru raportor, domnul Mel, a spus că sunt multe produse fructe și legume produse simultan în sudul Europei și nordul Africii, dar e o diferență în ce privește condițiile de producție, de mediu, social. Nu sunt aceleași condiții ca în sudul Europei și nu există o egalitate de condiții în procesul de producție. E nevoie de calitate de mediu care e cerută producătorilor europeni, drepturi sociale, drepturi legate de muncă, de condițiile de angajare, dar aceste condiții nu sunt impuse în nodul Africii. Deci e o concurență neloială care duce la efecte devastatoare pentru producătorii europeni. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați comentat, domnule Melo, acest aspect, pentru că există un fenomen de îmbătrânire a populației agricole care se ocupă de fructe și legume, pentru că tinerii nu se ocupă. Eu vin din regiunea Valons, o mare regiune agricolă, care în acest moment e amenințată o chestiune de supraviețuire. Produsele care vin din țările care nu respectă aceste standarde se vând la prețuri mult mai mici, ceea ce are un efect devastator. Iată deci această trimitere la deschiderea frontierelor m-a îngrijorat această trimitere duce la importuri mai mari. Nu știu dacă se înțeles, dar mie mi se pare extrem de periculos. Cuie pan poseu penti. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervine? Da. Mulțumesc pentru aceste trei eh, prezentări. Port sur la période antérieure à 2014. Eh, e vorba de ce s-a întâmplat eh, înainte de reforma PAC după care OCP a făcut să evolueze situația la fructe și legume, mai ales în Franța, posibilitatea de a înființa asociații de organizații de producători și promovând puterea de negociere. Ați făcut o examinare critică a reformelor operate începând cu 2014? Bardzo dziękuję. Poproszę przedstawiciela Komisji Președintele, mulțumesc. Din partea Comisiei, domnul Șaps, dacă dorește să intervine. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ați efectuat aceste studii foarte interesante legate de sectorul fructe și legume. După cum știți, și noi suntem într-o procedură de examinare atentă a efectelor aplicării reformei din 2007 și nu e nicio surpriză în cele din urmă că ajungem la concluzia asemănătoare cu unele dintre constatările din cele două studii. Pentru noi este clar că sectorul are un rol esențial pentru agricultura europeană. E un sector foarte dinamic, care a văzut multe evoluții în toate direcțiile, nu doar uh, în ce privește cooperarea, și modul operațional de organizare a producției, ci în special în modul în care sunt comercializate produsele în diversele state membre. Și pentru noi e un lucru bun că a sporit cooperarea, după cum s-a afirmat și în cele două studii. Cred că progresul este lent, probabil în unele privințe prea lent, cu toate acestea există niște indicii clare că gradul de cooperare e în creștere și asta credem noi că e un element foarte important. Și alt element, unele dintre ofertele care se fac pe plan financiar și prin programe în sistemul actual sunt uh, acceptate. Măsurile de mediu, de exemplu, reprezintă aproximativ 24% din toate cheltuielile efectuate, ceea ce în sine reprezintă un progres bun, poate nu suficient aplicată și s-ar putea face mai multe, dar aș spune că e un alt aspect foarte important al aplicării sistemului actual. Din punctul nostru de vedere, principalele puncte slabe le reprezintă complexitatea sistemului și tot ce se leagă de mediu legal, aspecte pe care trebuie să le mai examinăm. Lucru semnalat uh, și de domnul comisar Hogan. Regimul fructe și legume va face parte din exercițiul de simplificare pe care intenționăm să-l finalizăm prin redactarea de acte delegate și de punere în aplicare în cursul anului curent. Nu putem rezolva aici toate problemele, dar credem că există o cale bună de consolidare a cadrului legal existent care să ducă la ceva mai ușor de înțeles și mai puțin complicat. Aș spune de asemenea că multe dintre recomandările pe care le-am făcut noi, cele pe care le discutăm aici astăzi, și în cursul următorilor câțiva ani, completate de ce vor uh, propune ca idei statele membre și Consiliul, ar putea să facă parte dintr-o imagine mai generală cu privire la cadrul de reglementare a pieții. Știți că serviciile comisii urmează să prezintă cel târziu în 2018, ceva în așa sens. Dacă va fi cazul, e clar că atunci vom examina și ce s-ar putea face la fructe și legume. Puțin mai urgente sunt uh, <clears throat> preocupările existente pe partea de gestiune financiară și Cocobu, după cum știți, s-a ocupat de regimul la fructe și legume. În această săptămână luni și există niște planuri de acțiune pentru câteva state membre unde încercăm cu ceva succes să reducem rata de eroare și simplificarea de acolo a fost uh, realizată până în prezent de statele membre. Un alt lucru important de subliniat, gestionarea crizelor. Cred că aici am fost cu toții de ce s-a, am fost surprinși de ce s-a întâmplat în vara când s-a impus embargoul rusesc, dar până la urmă sistemul a fost capabil în ultimele câteva luni să retragă peste 600 de mii de tone de pe piață prin măsurile de sprijin schemele temporare excepționale. Unele programe încă se aplică și știți că aceasta e o preocupare pe care o avem în vedere. În esență, așadar, noi, serviciile Comisiei, suntem extrem de interesate să participăm cât mai activ la această discuție și vă stăm la dispoziție cu ideile cu rezultatele anchetelor și studiilor noastre cu toți cei care ar dori să facă progrese și așteptăm cu interes o cooperare cât mai fructuoasă în lunile următoare. Mulțumesc! Bardzo proszę naszych ekspertów, but very briefly. Președintele, revenim la experți, dar cât mai pe scurt și la obiect, vă rog frumos. Bun, vă mulțumesc foarte mult stimați uh, membrii Parlamentului, pentru aceste întrebări interesante. Nu știu dacă poți intra în amănunte la toate, dar doar câteva. Să răspund la aspectele principale. Să văd de unde să încep. Particularly the points raised by Mr. Mello. Mai ales cele aspecte la care s-a referit domnul Melo. Cum să simplificăm regulile fără a le schimba? Da, o întrebare foarte frumoasă și interesantă. Desigur că nu poți simplifica fără nicio schimbare. Nu era latitudinea mea să propun schimbări detaliate sau idei de simplificare. Dar ce am înțeles eu de la autoritățile naționale cu care am discutat și cu reprezentanții industriei este că, în special la măsurile de mediu, există elemente de complexitate uneori nenecesare, sunt prea complicate și ce am înțeles și din studiile Comisiei Europene este că și e vorba de o, un rezumat al valorilor naționale, că nu toate măsurile de mediu sunt și foarte eficace și înțeleg acest lucru pentru că în prezent în industrie multe cerințe de calitate a produselor sau a proceselor, dacă privesc lucrurile din perspectiva consumatorului, a comerciantului, sunt multe elemente de presiune privată pentru producători și organizațiile lor să îmbunătățească impactul de mediu al produselor. Poate că asta e o problemă unde ar putea avea loc o simplificare. Aș recomanda să se pună mai mult accentul pe comercializare și tot se leagă de, ce se leagă de comercializare. Pentru că schema a început de la această întrebare, cum să îmbunătățim poziția fermierilor pe piață. Deci un accent mai mare pe comercializare pe de-o parte și pe de alta inovație, chestiuni de capital uman. Și ajung la întrebarea pusă de un alt deputat, cum să îmbunătățim gestionarea organizațiilor de producători, formarea, educație, asistență tehnică, organizatorică. Acestea sunt tot atâtea domenii în care orice organizație de producători și, prin urmare, orice producător va avea de beneficiat e un subiect pe care aș recomanda să se pună accentul în mare măsură. Da, desigur că agricultorii îmbătrânesc în unele țări. Vârsta medie este de peste 40 sau chiar peste 50 de ani și o tendință clară ca mulți dintre agricultori. Unii sunt doar cu norma parțială, alții sunt uh, cu activități diverse. O mare parte a acestora vor dispărea. Pentru cei mai tineri care mai rămân, aspectele educaționale pot fi foarte importante. Să vă dau un singur exemplu. În multe uh, cursurile universitare de afaceri nu se prea discută despre cooperative, li se acordă o atenție prea mică. Chiar și la universitatea mea, cu 10 ani în urmă, nu se acorda aproape nicio atenție subiectului cooperative, de parcă ar fi dispărut de pe suprafața pământului din orice programă de învățământ. Și acum mă bucur să văd că revin, dar cred că ar putea să fie subliniată și mai mult în programele de învățământ. Probabil că nu dumneavoastră puteți să influențați sau să clarificați, dar o mai mare atenție. Și în curând mă opresc pentru această chestiune a beneficiilor colaborării în organizații de producători. Multe întrebări care s-au pus se referă în continuare la poziția producătorului pe lanțul de aprovizionare și continui să fiu de părere că organizația de producători e un instrument foarte important de consolidare a poziției pe piață. Dar s-ar putea să fie nevoie să avem o atitudine mai critică în legătură cu dimensiunea organizației de producători. Fie mărim numărul de la care se poate înființa, fie alte aspecte legate de organizațiile de producători. Și uitându-mă la domnul președinte, cred că trebuie să mă opresc aici. Următorul vorbitor. Grazie. Le domande sono tante. Mulțumesc, au fost niște întrebări extrem de interesante. Cred că o să mă concentrez pe problema legată de împrumuturile din, de importurile din Africa de Nord. Când îmi pregăteam prezentarea, am vrut să văd ce evoluții vor fi în populația respectivă până în 2050 și vedem că în multe țări din lume există o reducere procentuală deși populația va crește de la 6,5 la 9 miliarde. Dar singura țară care își va dubla populația, în fine continent, nu țară, e Africa. De la 890 de milioane la 1,8 miliarde. Recent a existat un proiect în cadrul căruia ne-am dus în Tunisia într-o misiune de afaceri comercială și am decis să nu privim Europa ca țară strategică, ci țările învecinate africane care au devenit importatoare. Cu câțiva ani în urmă ne uitam la problema roșilor din China și tratat-o cu seriozitate, ceea ce făcea să dispară roșile din Europa, dar de fapt Consumul de roșii a crescut în asemenea măsură în China, încât China nici nu mai trebuie să exporte roșii, ceea ce a rezolvat problema de la sine. Cred că trebuie să examinăm și acest aspect, uh, creșterea populației și să hotărâm unde vrem să trimitem produse în funcție de unde va crește mai mult populația, pentru că o creștere de 30-40% la producție va fi necesară până în anul 2050. Această chestiune, așadar, importurilor e o problemă acum, dar trebuie să ne uităm și în viitor. În ce privește îmbătrânirea agricultorilor, care e un fapt, și în această cauză văd ca OCP fiind ceva ce trebuie să sprijine aceste unități, pentru că dacă spunem că agricultorii de 60 de ani ar trebui să înceteze activitatea, am pierde 70% din agricultorii europeni. Trebuie să ne gândim la asta. Cred că OCP ar putea să fie un instrument util în cauza modului în care este proiectat să ajute acele exploatații care continuă să funcționeze, dar unde sunt probleme în ce privește vârsta agricultorului. fermierii mai în vârstă pot în continuare să întreprindă multe activități și poate organizațiile de producători pot să-i sprijine în uh, domeniile în care au dificultăți. Cred că problema tinerilor care nu uh, vor să fie agricultori se leagă de venituri. Tinerii vor să aibă un salariu stabil în fiecare lună și e foarte greu să obții așa ceva în agricultură în prezent. Așadar, acesta este motivul pentru care atunci când vorbesc despre asigurări, vorbesc despre asigurări legate de venituri și când vorbesc despre sisteme mutuale, de soluție prin care producătorii să se apere, să se reunească pentru a retrage produse de pe piață, să aibă asigurări și reasigurări care sunt foarte utile în perioadele dificile progetti di assicurazione del reddito delle imprese. Într-adevăr, și în Italia am cunoscut această situație pentru a putea să facem ceva pentru a asigura veniturile producătorilor. Regulile sunt perfectibile și, într-adevăr, și companiile de asigurări eh, și la acest subiect trebuie să ne gândim. Recent s-a pus și problema legăturii dintre producție și marketing în anumite state membre s-au pus la punct niște metode interesante, adică niște coduri de bune practici comerciale. Comisia a menționat la rândul său uh, faptul că relația din lanțul de producție din acest sector este una de tip privat. Nu este neapărat adevărat eu cred că o serie de bune practici europene ar putea să fie folosite și în rezolvarea acestui, uh, acestei dileme. Iar în ceea ce privește producția pe scară industrială și criza managementului, mă gândesc, bineînțeles, și la distribuția gratuită. Comisia cumva a introdus asta în actele legislative. Nu putem să nu uh, facem, uh, să fim atenți la asta. Prelucrarea pe, care, pe, pe scară industrială există, ea nu poate fi eliminată. Și asta trebuie să fie corelată cu tipul de finanțare acordat. Mulțumesc. Da, două răspunsuri. Scăderea consumului, mai ales la fructele proaspete, nu este ceva nou. Cauzele sunt multe. În primul rând, uh, concurența făcută de produsele lactate, sau, de pildă, faptul că poate fructele și legumele nu sunt de una ușor de folosit. Dar și prețul. Atunci când facem o comparație între prețuri, de fapt, acest lucru nu este adevărat, însă fenomenul este unul de profunzime. Și ar fi bine ca consumatorii să fie uh, conștienți de dieta numită mediteraneană. Această conștiință există, dar oricum mentalitățile se schimbă încet și atunci eforturile trebuie să fie susținute, astfel încât uh, obiceiurile alimentare să se schimbe într-adevăr în profunzime. Un alt subiect. Noi nu dorim neapărat scăderea drept tarifelor uh, vamale, nu, noi dorim reciprocitatea, pur și simplu Iată, Turcia este un furnizor important pentru UE și atunci când vrem să exportăm fructele noastre și legumele noastre în Turcia, ne izbim de tarife vamale de 50%. Deci, încă o dată, e vorba de reciprocitatea în domeniul vamal, dar și în ceea ce privește condițiile fitosanitare, ce privește condițiile de mediu sau respectarea mediului, precum și ce privește mâna de lucru. Mulțumesc foarte mult! pentru aceste prezentări uh, foarte bune. Suntem impresionați de cantitatea de informații pe care am uh, auzit-o aici și, iată, toate astea în slujba sectorului acestuia. Vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați arătat față de acest subiect, față de aceste prezentări. Uh, îmi pare rău, suntem cu cumva în întârziere față de ordinea de zi, însă trebuie spus că atunci când vorbim despre organizațiile sau organizația comună a pieței, să nu uităm uh, specificul uh, regional, dar și diferența între statele mai noi și mai vechi Uniunea Europeană. Fiecare se organizează un pic diferit și atunci, pentru a uh, mai elimina din aceste diferențe, trebuie să acționăm cât mai repede, pentru rezultate tot așa, cât mai rapide. Mulțumesc foarte mult! Acum putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Tam ten punct. Przechodzimy do punktu kolejnego. Foarte bine. Deci punctul următor de pe ordinea de zi un punct foarte important foarte interesant, un subiect care tot revine în atenția noastră. Schimb de opinii cu doamna Livia Pomodoro, președintea Centrului Internațional privitor la dreptul uh, alimentației, cu sediul la Milano. Vreau să vă reamintesc că la comisia noastră am mai avut uh, și alți invitați, Franz Fischler, comitetul, Comitetului uh, de Orientare de la Expoziția Universală de la Milano, precum și profesorul Ricardo Valentine, Valentini, care este membru al GIEC, uh, IPCC. De, în această dimineață însă vreau să o întâmpin pe doamna Livia Pomodoro. Bineînțeles, este aici prezent și domnul De Castro colegul nostru. Subiectul acesta, știți bine, revine în atenția noastră, alimentația din domeniul alimentației. Și iată, -și, iată, astăzi din nou vom discuta despre asta. Cred că toată lumea și-a ocupat locurile, așa că o rog pe doamna Pomodoro să facă prezentarea. Vă rog frumos și încă o dată scuze pentru întârziere. microfon, vă rog frumos. Grazie, Presidente. Cercherò di contenere... Mulțumesc. O să încerc în câteva minute să îmi fac prezentarea, pentru că, într-adevăr, suntem în întârziere. Centrul pe care îl conduc a fost înființat la Milano, sub egida expoziției de la Milano, 2015 pentru că ne dorim ca această expoziție să lase urme eh, profunde în rândul generațiilor viitoare și să promoveze o platformă. Un pas înainte pentru a ajunge la o convenție multilaterală în ce privește dreptul uh, alimentație ca drept garantit, garantat conform experiențelor și competențelor noastre. Nu toată lumea recunoaște acest drept la alimentație. Nu în toate țările, numai în anumite constituții este consemnat acest uh, drept care este garantat. Noi am dorit, la început, ca autoritățile italiene să preia ștafeta în această bătălie având în vedere că expoziția universală de la Milano își dorește să aibă un impact universal. Și ne așteaptă un drum lung în acest sens. Și dorim să înscriem acest punct și în următoarele obiective milenare, dar și să se continue această luptă în perspectiva expoziției universale din Dubai. Toate astea, deci, pentru dreptul la alimentație. Italia are o vocație în acest sens și să nu uităm uh, importanța Italiei în acest sens, politică și drepturi. Noi suntem uh, foarte atenți la lupta împotriva foametei în lume, în ceea ce privește Tribunalului Penal Internațional în ceea ce privește lupta împotriva uh, sau pentru abolirea uh, pedepsei cu moartea și uh, așa mai departe. Italia, tot așa, se află în fruntea eforturilor pentru alimentație în lume, pentru că ea găzduiește sediul FAO, printre altele. Și, dar toate aceste eforturi trebuie să treacă prin efortul uh, european, cu obiective europene. De aceea ne găsim aici astăzi pentru a aduce un omagiu lucrurilor dumneavoastră ale Parlamentului European, pentru a oferi astfel un soclu mai uh, solid pentru aceste ambițioase, ambițioase măsuri pe care dorim să le împărtășim. Dezbaterile din Parlament ne arată că acest univers al alimentației este unul străbătut de o serie de uh, dezbateri în contradictoriu. Subiectul este foarte dezbătut. În acest sens, discutăm mult despre îmbunătățirea lanțului agroalimentar în Europa pentru a uh, nu mai permite risipa de resurse alimentare pentru a lupta împotriva uh, problemelor de foamete, în rândul copiilor în țările în curs de dezvoltare. Dreptul la alimentație și la o bună nutriție pentru toți trebuie să devină un drept uh, universal garantat și conjugat cu uh, dreptul uh, cu, conjugat cu obiectivele milenare de dezvoltare. În noiembrie 2014, S-a arătat într-un studiu că eliminarea sărăciei este principala obiectiv, trebuie să fie principalul obiectiv pentru a, gen, um, eforturile de dezvoltare de după 2015, dar asta bazat pe drepturile umane și cu accent pe drepturile deci, persoanelor. Să se meargă dincolo de siguranța alimentară, alimentația fiind astfel considerată un drept uman fundamental. Știm că Uniunea Europeană și-a definit poziția prin Comisia Europeană în urma unor consultări. Consiliul și Parlamentul au sprijinit aceste idei într-o comunicare intitulată, intitulată O existență demnă pentru toți. Și asta înscris în eforturile Uniunii Europene de a participa la conturarea agenției, agendei de dezvoltare de după 2015 Iată, s-a născut astfel și ideea acelui Milan Center, centrul de la Milano, care să fie un fel de platformă pentru a aduce împreună experiențele în uh, mod transversal, transversal și pentru a fi un ferment pentru idei abordate sau nu pe plan internațional. Iar cercetarea științifică astăzi se concentrează pe confluența mai multor uh, domenii agricultură, știință și așa mai departe. Se fac astfel mai multe propuneri. Dar cunoștințele acestea trebuie să fie organizate în mod colaborativ, prin sistematizare, prin comparare critică a diverselor studii în, uh, realizate de entități publice sau private. Iar comunitatea științifică și uh, profesională dorește sau poate să prezinte dreptul la alimentație ca fiind uh, o temă emergentă, iar practicile uh, în acest domeniu se multiplică, precum și studiile academice. Ei bine, există tematici conexe alimentației, care pot și ele, studiate fiind în profuzime, să aducă un atu în plus în această luptă împotriva crizelor actuale, crize, criză care uh, reprezintă și criza alimentației. Avem uh, astăzi la dispoziție un centru de documentație cu diverse contribuții juridice și de altă natură. Astfel, dorim să punem la punct un model care să sensibilizeze opinia publică și să poată să prezinte diverse modele sociale care sunt tot atâtea bune practici. Expoziția Milano 2015 poate să fie ocazia de a realiza aceste ambiții. Astfel, Milano se devină o casă a drepturilor și o capitală mondială a alimentației. Dorim ca acest uh, târg să fie cumva un uh, precedent pentru următoarele evenimente de acest tip. Pentru că, până la urmă, principala problemă este hrănirea planetei. Expoziția trebuie să fie o platformă internațională, multilaterală, pentru a putea să discutăm despre viitor, viitor pe care de pe acum îl pregătim. Din experiența mea profesională, eu știu care sunt forțele răului, care este criminalitatea organizată cu care ne luptăm, dar știu și care sunt forțele binelui, copiii lumii. Bătălii pe care le-am purtat în Europa și în, în uh, afara Europei. Întotdeauna am fost mânată de iubirea mea pentru, sau de munca mea în slujba umanității. Dar aceste lucruri trebuie să transgreseze diferențe între popoare și culturi. Iată, Milano 2015 uh, mi-a oferit această ocazie ca, prin eforturile pe care le pot uh, aduce în slujba ei, să facem din uh, Milano mai mult decât o simplă vitrină. Iar pasiunea din domeniul cercetării se întâlnește cu angajamentul de a propăși cauza umanității și punând astfel în slujba acestor eforturi energie, inteligență, pentru ca lumea să fie una mai bună. Știm bine însă că timpul, ne aflăm într-o cursă contra timpului timp care poate să ne ajute să sedimentăm anumite lucruri, dar care poate cumva să ne împiedice printr-o serie de proceduri și regulamente care cu greu uh, pot fi întotdeauna uh, puse în practică atunci când ne dorim. Însă provocarea este mare, noi însă o uh, așteptăm. Societatea civilă nu-și dorește să stea cu mâinile în sân, nu-și dorește ca copiii noștri să moștenească o planetă în stare mai proastă decât cea pe care, pe care o cunoaștem astăzi. Trebuie să luptăm împotriva proastelor regula, reguli sau regulamente și să facem ca acest drept la alimentație să devină un articol fundamental din Convenția uh, Europeană pentru Drepturile Omului, Convenția de la Geneva și credem că Europa întreagă poate să sprijine acest efort. Drumul este lung, astăzi ne găsim doar la începutul lui. Pentru ca să ajungi la niște reguli minime în acest domeniu, astfel încât toate țările din uh, lume să poată să garanteze acest drept pentru toți cetățenii planetei. Poate să vi se pare un simplu manifest, dar de fapt uh, aceste lucruri vin în urma unor consultări uh, exten, extens, extinse uh, ale tuturor celor care lucrează în acest domeniu. Astfel punem baza unei munci comune în acest sector, în Europa și în lume. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Domnul De Castro are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc din inimă doamnei Pomodoro, pentru că, iată, ne prezintă în Comisia Agri inițiativa a Centrului de la Milano, Dreptul la Alimentație. Această expoziție universală este, știm bine, o mare ocazie o ocazie extraordinară pentru a încerca să răspundem unor provocări majore la adresa umanității, dintre care siguranța alimentară, problema accesului la alimente în multe regiuni din lume, subiecte care sunt de mare actualitate aici la noi. Și iată, prezentarea aceasta se înscrie într-o serie de inițiative din partea Comisiei. Așa cum a spus președintele Sikierski, am avut și aici în această aulă niște audieri în acest sens și cred că asta se poate adăuga și rezoluției de ieri, pe care a hotărât-o ieri Colegiul Coordinatorilor, care va avea, vedea lumina zilei în următoarele săptămâni, pentru ca tot Parlamentul European să-și aducă contribuția la această oportunitate extraordinară care o reprezintă târgul sau expoziția universală de la Milano. E vorba aici de teme care nouă ne sunt foarte cunoscute aici la Comisia Agri, resurse naturale, apă, teren agricol, lupta împotriva uh, risipei de alimente, cum a spus doamna Pomodoro. Iată, cred că toate aceste eforturi trebuie să convergă spre o rezoluție care să se voteze în Parlament, în plenară și vom vedea, bineînțeles, uh, ce face și Comisia Juncker. Ea trebuie să se activeze, să se pună în mișcare față de ceea ce începuse Barroso să facă în vechea comisie în ce privește risipa alimentară. Însă se pun mai multe întrebări. Dreptul alimentației și gestiunea acestei mari dileme. Pe de o parte, creșterea foarte mare a incidenței obezității în țările bogate și nu numai, pentru că, iată, ne aflăm în fața unei probleme de exces de alimente, pusă în balanță cu drama malnutriției în alte părți ale lumii. E un paradox, este o dilemă pe care noi trebuie cumva să o depășim, să aducem niște soluții eventual sau cel puțin să facem ceva pentru a pune întrebările care se impun pentru că, bineînțeles, toată lumea trebuie să-și aducă contribuția la rezolvarea acestei mari dileme și cred că centrul de la Milano poate să fie o continuare firească, perenă a expoziției universale de la Milano. Pentru că, știm bine, mai avem și probleme legate de accesul la resurse naturale, care provine și din alte eh, situații specifice de pe continentele noastre, pentru că, până la urmă, planeta noastră comună este atât de mult uh, exploatată încât cu toții trebuie să facem ceva concret. Îi mulțumesc doamnei Pomodoro și, bineînțeles, că vă suntem alături și așteptăm la rândul nostru contribuția dumneavoastră. Poate ne puteți da idei pentru această rezoluție pe care dorim să o punem în uh, mișcare. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Zullo. Mulțumesc foarte mult! Am ascultat cu mare atenție intervenția dumneavoastră și sunt uh, impresionat, plăcut, pentru că, dincolo de aspectele legate de afaceri, sau de business, uh, mi se pare că avem multe oportunități în jurul acestui eveniment. Vorbiți despre dreptul la alimentație și de siguranță alimentară, deci o alimentație de calitate până la urmă. Și când vorbim despre alimente, alimentație de calitate, nu trebuie să ne referim numai la partea sanitară, ci trebuie să vorbim și despre un alt aspect important, și anume mediul înconjurător, tot ce înseamnă etică dar și impact social. Acestea sunt adevăratele probleme pe care trebuie să le punem în lumină prin acest eveniment, dacă dorim, bineînțeles, o modificare a mentalităților. Și bineînțeles că expoziția și tot ce se întâmplă în jurul expoziției sunt tot atâtea ocazii de, pe care trebuie să le, de care trebuie să profităm dacă suntem capabili să avem o viziune de uh, să avem o viziune de ansamblu. Pentru că ne trebuie o nouă abordare proaspătă față de alimente, față de multe alte lucruri. Și asta va însemna un pas înainte, un progres pentru noi toți. Deci mi-aș dori ca să fim foarte atenți la aceste aspecte. Mi-aș dori ca această expoziție să primească atenția uh, care trebuie și nu să fie o simplă vitrină și tocmai să fie începutul unui drum. Să nu ne oprim aici la această expoziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mulțumesc la rândul meu, doamnei Pomodoro. Expoziția aceasta universală în subconștientul colectiv ar însemna sau este sinonimă cu progresul. Italia a ales să pună accentul pe un subiect pe care mulți, chiar și în Europa, în autoritățile europene, consideră că este un subiect al trecutului. Însă alimentația, calitatea ei, accesul la alimente sunt subiecte de, și preocupări de viitor Subiecte care vor fi cu atât mai greu de rezolvat în viitor, fiind luate, fiind uh, legate strâns și de problema energiei. Având în vedere acest subiect și de evenimentele acestea, trebuie să profităm de această ocazie, chiar și aici la Comisia Agri, și să aducem și noi contribuția și sprijinul nostru, doamna Pomodoro, pentru că dorim să dăm acestui subiect uh, și valențe culturale. Prin, acest, uh, prin această expoziție universală transmitem un mesaj universal lumii întregi și ne dorim și un mesaj care să dureze în timp. Vrem să vă asigurăm de sprijinul nostru în această inițiativă. Vă mulțumesc! Domnul Ecniu, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul De Castro a vorbit despre risipa de alimente și este clar că se risipește foarte mult, uh, se risipesc foarte multe alimente în lanțul agroalimentar și aici există două aspecte aici. Nu știu ce credeți dumneavoastră, doamna Pomodoro. În primul rând, risipa de alimente înainte, când aveam alimente în surplus, le dădeam la porci nu știu, poate nu e prea, flat, fl, prea bine pentru porci, dar așa se numea. Acum, acești porci sunt mai mult văzuți ca niște vectori ai unor boli și epizootii, uh, vaca nebună sau uh, febra porcină și așa mai departe. Și atunci vreau să vă întreb, Doamne Pomodoro, dacă nu cumva aceste alimente care sunt aruncate n-ar trebui din nou folosite uh, pentru a hrăni porcii, deci închizând cumva acest cerc, sau este o metodă a trecutului? Sau poate că răspunsul poate să ne fie dat uh, de cum funcționează abatoarele. Înainte, abatoarele foloseau resturile pentru a le da animalelor, apoi, deci, uh, um, pentru uh, consum. Știm bine însă că o specie nu poate, să nu poate să consume resturi de la aceeași specie în alimentația sa. Și atunci îmi pun problema de ce n-am putea să uh, Uh, de, mm, respectiv această regulă cu speciile, să folosim resturi animale, să zicem, de la păsări sau de la rumegătoare să, le, să hrănim porci cu ele. Nu știu, ce credeți despre aceste soluții? Există multă risipă, multe alimente pe care le aruncăm. Ce putem face pentru a folosi aceste alimente? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Agnew. Da, mai văd și al colegi, alți colegi care se pregătesc să ia cuvântul. Domnul Paulson. Bine ați venit, doamna Pomodoro. Într-adevăr, viitorul umanității este cel al unei uh, planete populate de poate 10 sau 11 miliarde de persoane în comparație cu cei aproape 7 miliarde de astăzi. Planeta este una și ea nu va crește, dar nu va mări dimensiunile și nu cred că vom găsi o altă planetă locuibilă. Așadar, cu ce ne confruntăm? ne confruntăm cu o mare, foarte mare provocare. Va trebui să ne ocupăm de schimbările climatice, să ne ocupăm de găsirea de noi surse de apă, apă potabilă. Avem nevoie și de apa marilor, ne dorim uh, biodiversitate, ne dorim pur și simplu să supraviețuim. Și atunci pentru asta avem nevoie de suficientă hrană, suficiente alimente și asta înseamnă nevoia de un ciclu de producție al alimentelor mai eficient decât cel existent. Sunt suficient de în vârstă ca să-mi amintesc ce s-a întâmplat uh, în al doilea război mondial. Am suferit de foame când eram copil, la vremea aceea, și deci am așa o relație epidermică cu acest subiect. Vorbim despre solidaritate, vorbim despre calitatea alimentelor foarte bine, foarte bine, dar n-ar trebui oare să ne gândim și la alt aspect. Și anume că avem această problemă a obezității. Unii dintre noi suntem din ce mai grași, pe când alți copii mor de foame? Ce se întâmplă cu copiii din taberele de refugiați din Siria, din Liban? Au ei oare suficientă mâncare? Să nu uităm aceste lucruri. Încă o dată, mă gândesc la propriul meu trecut, la experiența mea. Mi-aduc aminte, ca și copil, aveam 5 ani și am suferit de foame. Nu pot să uit asta. Și atunci, mă gândesc la hrană, uh, mă gândesc la ce credeam eu pe vremea aceea, că dacă o să găsesc ceva de mâncare, o să cresc și poate să fiu și eu o fată frumoasă într-o zi. Wzruszające elementy. Mulțumesc foarte mult. Domnul Röpe are cuvântul pentru a încheia acest tur de orizont. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, o prezentare foarte interesantă, cea pe care am ascultat-o. Dreptul la alimentație, la hrană, este de o mare importanță. Uneori vorbim și despre dreptul uh, la apă potabilă. Și asta face parte din uh, drepturile esențiale. Aș vrea să vă întreb dacă aveți niște propuneri aici, pentru că există opinii divergente în Europa și în alte țări în lu- din lume, diferențe mari, uh, pentru că mulți, în funcție de veniturile lor, uh, pot sau nu să mănânce pe săturate, să mănânce lucruri sau alimente de lux. Sunt alții însă care n-au această posibilitate. Și atunci, în aceste condiții, cum puteți sau cum puteți să asigurați, să vă asigurați că există o nutriție adecvată, care, hrană care să conțină nutrimenții potriviți, dar care să respecte și nivelul de trai, puterea de cumpărare a Uh, oamenilor, pentru că există diverse situații familiale, familii care se ocupă de persoane handicapate, care au poveri suplimentare. Cum se va pune în practică acest drept uh, la hrană, la alimentație? Cum să fie el transpus în practică? Vă mulțumesc. Dziękuję. Zamknęliśmy wypowiedzi pani panów posłów. Mulțumim foarte mult. aveți cuvântul și vă rog uh, dacă puteți să fiți cât mai succinte în răspunsurile dumneavoastră. Mă bucur că am această ocazie de a veni în fața Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mă bucur de asemenea că din întrebările care mi-au fost puse văd cât de importante sunt aceste probleme. S-ar putea să avem doar această singură oportunitate. datorită temei alese pentru Milan 2005, Milano 2015 și sunt de acord că nu trebuie să um, nu trebuie să pierdem această oportunitate. Bineînțeles că există și multe probleme legate de protejarea mediului, de calitatea apei, calitatea alimentelor și distribuire, distribuția acestor hrane. Există diverse cerințe de cultivare în diverse state și trebuie să ne asigurăm că toate aceste lucruri nu asigură un profit pentru cei puțini și în același timp să creeze probleme pentru uh, ceilalți. Vă amintiți că toate aceste expoziții majore se confruntă cu un risc major și anume să devină o scenă majoră pentru un eveniment Însă dacă, dacă nu există o acțiune care să urmeze, uh, să dea curs ideilor exprimate acolo, riscul este să rămânem doar cu vorbe și niciun fel de fapte. Așadar, cred că trebuie să uh, prindem această oportunitate și de, de asta mă aflu eu aici acum. Uh, mă bucur uh, că și dumneavoastră sunteți solidari cu acest proiect pentru că trebuie să încercăm să schimbăm lucrurile Uh, la nivel cultural, trebuie să schimbăm abordările în ceea ce privește problemele cu care se confruntă umanitatea. Este o chestiune de pură supraviețuire. Nu cred că cineva poate să uh, conteste acest lucru. Acum voi încerca să răspund la câteva dintre întrebările care mi-au fost puse. Cred că nu trebuie să facem greșeala de a lua declarațiile sforitoare drept acțiuni. Trebuie să ne asigurăm că acțiunile produc rezultate. În special pe aceste teme vrem să ne imaginăm că, trebuie să ne imaginăm că trăim pe o planetă uh, pe care în momentul de față o distrugem cu propriile noastre mâini, pentru că folosim natura în scopurile noastre proprii și ne însușim ceea ce aparține tuturor, nu numai unora puțin, la număr. Cred că trebuie să că este una dintre problemele majore cu care se confruntă umanitatea. Clima se schimbă, schimbă au loc schimbări legate de noile cicluri alimentare acest lucru ține de mediu și uh, de asemenea de faptul că uh, mediul se degradează. Nu avem foarte mult timp însă pentru a ajunge la un acord la nivel mondial. Cred că ceea ce facem trebuie să fie tangibil. Mie îmi place să văd rezultate tangibile în realitate. Trebuie să mergem pe teren, să știm ceea ce se întâmplă uh, în realitate, însă putem să avem rezultate dacă, doar dacă înțelegem că avem nevoie de o solidaritate fundamentală. Trebuie să începem uh, prin înființarea unor reguli minime valabile pentru toată lumea și care să fie respectate de către toată lumea. Deseori, când faci reguli, unii le, unii le respectă și alții nu. Noi trebuie să ne asigurăm că aceste reguli vor fi respectate de toată lumea, ratificate și implementate. Să fie așadar un drept garantat tuturor oamenilor. Sunt perfect conștient că va fi un lucru dificil și va dura mult timp. Trebuie să uh, creștem conștientizarea și să fim conștienți de limitele deciziilor pe care le luăm și de aceea sunt ferm convinsă că trebuie să punem accentul pe aceste reguli și norme minime. Cred că putem să uh, vedem o schimbare doar dacă știm care sunt efectele pe care le căutăm. Vă dau un exemplu. Dubai 2020 va fi o expoziție bazată pe inovațiile în domeniul tehnologic. Noi considerăm că este foarte important să uh, avem deja o perspectivă pentru 2020. Credem acest lucru pentru că inovarea este extrem de utilă presupune rezolvarea multor probleme practice, cum ar fi cele uh, care apar aici, de exemplu, hrănirea planetei. De exemplu, utilizarea uh, rămășițelor de la în hrănirea animalelor, a porcilor, de exemplu. Vă reamintesc că timp de secole în orașul Chicago exista, a avut loc o, o expoziție majoră în Chicago în 1889 Uh, și acolo avea loc un acolo exista un abator și expoziția a avut loc chiar în pe terenurile de lângă abatorul respectiv. În momentul respectiv, rezidurile nu erau folosite doar la hrana porcilor, ci și ca îngrășământ. Uh, acolo era ulterior plantate culturi și acest lucru era uh, ex- profitabil pentru cei care exportau aceste culturi. Nu, unii mă întreabă dacă este bine sau nu. Ei bine, nu pot să vă dau un răspuns, însă problema uh, mâncării risipite, ca și problema faptului că unii în lume sunt obezi și alții nu au suficient de mâncare, uh, este exact uh, ideea din spatele expoziției de la Milano 2015, lupta împotriva irosirii, era un punct prezent și în rezoluția Parlamentului European, bineînțeles, însă face parte din întreaga inițiativă Milan 2015. Eu, din păcate, nu sunt expert în acest domeniu. Încerc să nu vorbesc prea mult despre lucrurile pe care nu le cunosc în profunzime. Însă ceea ce pot spune este că ideea de a reduce rezidurile alimentare face parte din ideile fondatoare ale expoziției Milano 2015. Voi încheia aici și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Calea pe aș spune doar următorul lucru. Trebuie să ne gândim la uh, calea pe care trebuie să înaintăm după Milan 2015. Este vorba aici de consolidarea cunoașterii existente și de construirea unor rețele și legături, să luăm aceast, aceste cunoștințe și să le folosim pentru binele umanității, nu doar în scopul exploatării și îmbogățirii unui număr mic de oameni. stimați eh, membri ai Parlamentului și ai Comisiei Agri, v-aș eh, solicita să ne ajutați în acest eh, sens, să ne susțineți. Vom face sugestii bazate pe cunoaștere, pe experiențele de până acum. Încercăm să facem ceva util pentru toată lumea nu doar pentru cei unii puțini. Mulțumim foarte mult! Cred că ceea ce a spus domnul Dantin este de asemenea adevărat că expoziția de la Milano trebuie să reprezinte un model pentru întreaga lume. Trebuie să rezolvăm accesul la alimente, um, cunoaștere, inovare, cum se pot utiliza toate aceste inovații. Tot ceea ce ați spus este extrem de important și corespunde ideilor noastre care au fost exprimate aici. Domnul ambasador al nostru la Milano 2015 este domnul De Castro, uh, care va monitoriza lucrurile, ne va ține la curent în legătură cu ceea ce se întâmplă acolo și comisia noastră va participa activ și vom uh, acționa pentru ca totul să se întâmple după cum sperăm la această expoziție de la Milano. Mulțumim din nou. Trecem la punctul 14. Este vorba de o scurtă prezentare a unui reprezentant al Direcției Generale pentru Cercetare a Parlamentului European în legătură cu serviciile care pot să fie oferite eurodeputaților, după cum se pot îmbunătăți uh, lucrările uh, lucrările Parlamentului. Noua Direcție Generală pentru Cercetare a Parlamentului European a fost înființată în 1 noiembrie 2013, a, a susținut diver, a, reunește acum diverse servicii de analiză și de susținere pentru membrii și comisii, directoratul pentru Direcția Generală pentru Bibliotec, Biblioteci, pentru evaluarea de impact și plus valoare europeană și uh, împreună au constituit uh, Serviciul European Parlamentar de Cercetare care vrea să dea o capacitate de analiză și de cercetare uh, consolidată la același nivel cu uh, cea care există în multe parlamente din lume. Direcția Generală EPRS are trei direcții. Direcția C pentru evaluare de impact și plus valoare europeană cu șase unități, de exemplu, de evaluare de impact ex ante, de evaluare de impact ex post, Eh, plus valoare europeană, eh, examinare științifică, mm, supraveghere a Consiliului European și eh, evaluarea performanței politicilor europene. Domnul director în exercițiu al direcției C, direcției C din EPRS, domnul Joseph Dun, Dan, s-a oferit să vină să ne explice um, care sunt serviciile pe care le oferă uh, direcția sa pentru a susține munca comisiilor. Există și un suport scris uh, care va, va fi transmis ulterior de către secretariat. Domnul Dan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, reprezint acest nou direc- această nouă direcție generală care tocmai a împlinit un an. Avem trei componente esențiale, biblioteca și un serviciu nou, serviciul de cercetare al membrilor, care poate să a să dea servicii personalizate eurodeputaților și o a treia parte de evaluare de impact și plus valoare europeană. Scopul general al Direcției Generale este de a ajuta comisiile cu instrumente de supraveghere pentru a ajuta cu probe uh, munca Parlamentului. Uh, direcția noastră generală noi căutăm să consolidăm o abordare mm, care să fie bazată pe ciclul politicilor Așadar, cum putem să vă ajutăm? Mm, comisia dumneavoastră avem trei modalități. În primul rând, avem o activitate activă, putem să vă ajutăm la rapoartele din proprie inițiativă. Este vorba aici de articolele 2.5 ale tratatului care dau Parlamentului European un drept indirect de inițiativă. Uh, mi-am dat seama la dezbaterea anterioară, de exemplu, domnul De Castro spunea că vrea ca domnul Juncker să mm, facă o propunere în legătură cu deșeurile alimentare. Însă este posibil ca și Parlamentul să aibă o asemenea inițiativă uh, pentru a pune presiune asupra Comisiei uh, în sensul unei asemenea inițiative. În al doilea rând, într-un sens mai larg, avem misiunea de cuantificare de a ajuta comisiile să cuantifice prioritățile. Avem uh, un raport cu privire la costul absenței Europei, care evaluează costul uh, care ar, trebui, care ar exista dacă nu ar exista Uniunea Europeană în domeniul apărării, al pieței unice, în spiritul uh, altui raport faimos din 1988. Tot așa există STOA, care face multe activități. Îl văd, mă bucur să-l văd, că, să-l văd aici pe domnul Petele. Uh, V-am, STOA a transmis un raport uh, anul trecut în legătură cu progresele tehnologice care permit hrănirea a 10 milioane de oameni. pentru că uh, probabil necesitățile alimentare ale populației viitorului nu vor putea să fie respectate, atinse cu tehnologiile actuale. Poate facilitățile uh, Consiliului STOA pot să fie utilizate și în acest sens. În al doilea rând, uh, lucrăm pe implementare expo, evaluare de impact ex post. În octombrie am am făcut o scurtă evaluare într-un text disponibil pentru eurodeputați. Am examinat care este situația în uh, producția și etichetarea Uh, ecologică, o evaluare inițială a situației și identificarea zonelor și slăbiciunilor uh, unde ar putea să fie înregistrate îmbunătățiri. Pe lângă acest lucru, munca noastră principală este de a susține comisiile cu rapoarte de implementare. Este vorba de rapoarte din proprie inițiativă, în legătură cu care nu există o cotă. Exista o limită de un an în trecut, însă acum această restricție a fost eliminată de conferința președinților și conferința președinților comisiilor. Este așadar vorba de un instrument pe care îl aveți la dispoziție pentru a evalua și susține această implementare cu un raport bazat pe date în speranța că dacă evaluăm mai bine legis- legislația de până acum, putem să uh, redactăm legi mai bune pentru viitor. Și, în ultimul rând, avem evaluări de impact ex ante în sensul în care încercăm să susținem comisiile în stadiul de început, uh, unde există evaluare de impact a comisiei, uh, noi facem o analiză de 6-8 pagini pentru a ajuta comisia parlamentară putem să evaluăm, să facem și o evaluare de impact mai detaliată dacă se consideră că aceasta este necesară, dacă există, de exemplu, domenii care nu erau acoperite de evaluarea de impact a Comisiei Europene. Și, în ultimul rând, evaluarea de impact a amendamentelor, pe amendamente, nu se întâmplă foarte des acest lucru, dar uh, Câteodată este util să se facă evaluări de impact în legătură cu amendamente semnificative. Există un argument al eficienței, pentru că dacă un amendament ajunge până la trialog, cu o evaluare de impact există uh, o justificare destul de solidă pentru amendamentul respect, respectiv și acest lucru ajută și în uh, transparență uh, se poate și se poate vedea foarte clar diferența între propunerea comisiei și amendamentul propus. Atunci când lucrați la implementare, vă putem așadar asista, vă putem ajuta la rapoartele din proprie inițiativă, de, de, la, la rapoartele de iniția, inițiativă legislativă. Avem o serie de produse. Am lucrat deja pentru multe comisii, uh, pe lângă comisia dumneavoastră. Avem o selecție de documente aici care pot să vă, aju- vă arate cât de uh, care sunt evaluările uh, care sunt sursele pe care le folosim în cursul evaluărilor. Eh, putem să vă dăm și documente scurte, extrem de condensate, care să vă ajute în munca dumneavoastră. Și bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. și mulțumim pentru materialele pe care le-ați pregătit, pe care le utilizez și care sunt extrem de valoroase. Ca uh, fost cercetător, mm, consider că aceste materiale sunt de o calitate foarte bună. Domnul Rope. Recălingă. Uh, da, într-adevăr, este vorba aici de un serviciu extrem de util care produce rezultate foarte bune. Nu am o experiență foarte mare aici în Parlament, deci aș dori să știu care sunt procedurile practice, cine trebuie să vă abordeze, comisia sau poate și un eurodeputat în nume propriu să solicite un raport sau poate să solicite un raport pe o problemă majoră sau pe unul sau două aspecte ale problemei. Am auzit că externalizați anumite dintre aceste studii, care ar fi costurile înregistrate. Domnule director, puteți să răspundeți. Mulțumesc pentru această întrebare. Direcția Generală pentru Evaluarea de Impact și Plus Valoare Europeană durează, lucrează doar pentru comisii, deci orice are de-a face cu evaluarea de impact se efectuează la cererea unei comisii, la coordonatorii sau comisiile decid dacă doresc o evaluare de impact asupra unui amendament sau asupra unui raport în cazul rapoartelor de implementare și Uh, rapoartelor iniția, legislative. Uh, raportul este automat în momentul în care se inițiază o asemenea procedură, pregătim o evaluare de impact uh, în mod automat pentru a susține documentul inițiat de comisie. o altă parte a Direcției Generale, Serviciul de Cercetare pentru Membrii, care are mai multe resurse decât noi și acești, acest serviciu poate să răspundă la solicitări din partea eurodeputaților. Aceste solicitări pot să fie de orice natură, nu am la cunoștință limitări într-un sens sau altul. Pot, poate să fie de la o cerere de mm, titlu din bibliotecă până la o cerere de informare în legătură cu un subiect. Mm. Sunt, am, avem 900 de mii de documente, dar uh, acestea sunt acoperă toate comisiile parlamentare. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aș dori să adaug ceva aici. Serviciile de bibliotecă care se dezvoltă foarte mult, s-au dezvoltat în ultimii câțiva ani foarte mult. Informațiile pe care le pregătesc uh, sunt extrem de utile și e important să subliniem acest aspect. E un sprijin uh, deosebit uh, de care ne bucurăm din partea bibliotecii. E important ca deputații să știe că există aceste servicii și să se bucure, să beneficieze, să utilizeze toate aceste facilități care sunt atât de diverse. Înainte de a încheia discuția de la acest punct, V-aș ruga să ne transmiteți un uh, material înscris, deci cu toate informațiile pentru deputați, ca să-l consulte. Știu că sunt puțini uh, ascultători în sală, oricum vă mulțumesc tuturor pentru toată munca depusă în ultimele două zile și acum putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Scuze, doamna Petir. panelu, zahvaliti na povjerenju koje mi je ukazano, pohvaliti... Mulțumesc, domnule președinte. Eh, odbor smatrati da je potrebno inicirati u okviru stoa panela. Și eu aș vrea să le mulțumesc tuturor eh, celor din personal care ne sprijină pentru toată munca pe care o depun și așteptăm să conlucrăm și pe viitor cu ei. Încă o dată multă mulțumire. Președintele, mulțumesc foarte mult, stimată colegă. Așadar, am avut o întâlnire foarte utilă în această dimineață. W tym podejmowaniu tematów takich studialnych z myślą o tym, co powinno się realizować, w tym kierunku powinna iść wspólna polityka rolna i inne polityki po roku 20. Po roku 20. Teraz jest czas na... Și cred că, având în vedere modul în care evoluează agricultura, va trebui să profităm de serviciile disponibile, cercetare, consultare, consiliere pentru a pregăti foarte bine rapoartele pentru viitorul agriculturii pe Uh, în această lume în permanentă schimbare. Cred așadar că putem trece rapid la punctul 15, aprobarea recomandărilor coordonatorilor pe care le putem accepta ședința următoare pe 27 ianuarie audiere specială, destul de dificilă, pachetul uh, lactate. Vă rog să vă pregătiți așadar pentru acea dezbatere și fără îndoială că vor fi multe intervenții de un minut, multe comentarii de la 9 la 12 și jumătate și de la 3 la 6 și jumătatea pe 27 ianuarie. Și acum, dacă nu mai sunt alte intervenții, putem uh, suspenda ședința noastră și am respectat uh, chiar și orarul prevăzut. Taka funcție, taka rola moja nieszczęsna. Bardzo Państwu dziękuję. Așadar, toată lumea a putut să se exprime, am făcut eforturi în acest sens și am încheiat la timp. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, celor care călătoriți drum bun spre casă. și ne vedem data viitoare la audierea privind laptele. Poftă bună în pauza de prânz.